Okay, good morning, everybody. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun venit în special celor care au venit uh, chiar acum de dimineață. În primul rând, vreau să vă prezint uh, schimbările de pe ordinea de zi. În primul rând, punctul 7 din ordinea de zi inițială E vorba de acordul între Regatul Norvegiei și UE. Va fi primul punct pe care îl vom dezbate după comunicările președintelui. Și după aceea va urma 5, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituții, organe, oficii și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Aceasta se va întâmpla în jur de 9.20. Vom urma cu punctul 6, acordul UE Regatul Norvegiei privind norme suplimentare referitoare la instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru Securitate Internă pentru perioada 2014-2020. Dezbaterea va avea loc în jur de 9.50 și vom trece după aceea la punctul 4, recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare în jurul orei 10. Dacă nu sunt obiecții la această uh, modificare a ordinii de zi, atunci se adoptă. În ceea ce privește profilul lingvistic, din păcate, interpretarea în uh, croată, letonă și gaelică nu va fi disponibilă. Și acum, în ceea ce privește recomandările coordonatorilor, desemnarea raportorilor. Domnul Endo, din partea PPE, a fost desemnat raportor pentru raportul anual în ceea ce privește situația drepturilor fundamentale pe anul 2016. Doamna Post de la SD a fost uh, numită raportor la un raport din proprie inițiativă, drepturi fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE pentru a lupta împotriva antițiganismului. Raportorii de aviz, domnul Boni din partea PP a fost desemnat raportor de aviz la propunerea de directivă a Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește uh, drepturile de autor pe piața unică digitală. Sunteți, uh, dacă sunteți de acord, în conformitate cu regula numărul 5, se pare că da, atunci se adoptă aceste schimbări. Și acum actele delegate și de execuție. Pe 24 martie 2017, doamna comisar Jurova a trimis o scrisoare președinților Econ, Libe și Panam, în urma rezoluției Parlamentului European pentru a prezenta o obiecție față de regulamentul Comisiei din 24 noiembrie 2016, care completa directiva UE împotriva uh, spălării de bani. Comisia a adoptat în aceeași zi un nou act delegat asupra listei revizuite de țări cu grad ridicat de risc. Aceste documente le-ați uh, văzut în Libedia, în revista noastră de vinerea trecută. Acest act delegat a înlăturat uh, Guiana și din listă și a inclus uh, Etiopia. Parlamentul are o lună pentru a prezenta obiecții. Liber și Econ au o competență comună, conformitate cu regula 55, și de aceea orice membru al comisiei noastre poate prezenta o obiecție sub forma unui proiect um, de rezoluție până pe 6 aprilie 2017 la ora 12. La Econ termenul este unul similar. Dacă doriți să prezentați o astfel de obiecție, vă rog să prezentați uh, o moțiune cu justificare prin e-mail președintelui și secretariatului LIBE înainte de acest termen. Un ultim uh, comentariu, trebuie să adoptăm și procesele verbale din uh, anul trecut, iulie, aprilie și februarie. Dacă nu aveți uh, obiecții, atunci se consideră adoptate. Și trecem acum la primul punct pe ordinea de zi. Este vorba de raportul domnului Diaz de Mera, proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție, deci Europol, privind cooperarea operațională și strategică dintre Regatul Danemarcei și Europol. Domnul Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea ca înainte de toate să fac o scurtă declarație. E vorba de persoana care se află uh, la dreapta dumneavoastră, domnul Lorenz, Cred că este pentru ultima oară aici alături de noi la uh, comisia noastră și vreau să fac aici o declarație în numele meu personal și al grupului nostru. Este o persoană deosebită, uh, excelentă din punct de vedere profesional, uh, care dă dovadă de rigurozitate și uh, foarte muncitor. Și de aceea este o adevărată pierdere pentru comisia noastră uh, pentru că eu am avut uh, onoarea să lucrez cu dânsul pe mai multe dosare legislative și am avut foarte multe de învățat, așa că, prietene, îți urez succes! Și acum trecem la uh, proiectul uh, legislativ pe care îl dezbatem astăzi. Aș vrea să trec la chestiunile practice în ceea ce privește acordul de cooperare cu Danemarca. Acesta trebuie să fie excepțional și a, nu poate fi tratat ca un membru cu drepturi de pline de către Europol. Am văzut de asemenea că s-a ținut cont, așa cum se arăta și în raportul anterior, de toate acele elemente pe care noi le-am uh, menționat și o condiționalitate pentru acest acord, și anume ca Danemarca să rămână în spațiul Schengen și obligația acesteia de a implementa pe deplin Directiva 2016-680 uh, din uh, 2016 uh, în ceea ce privește protecția datelor, înainte de 1 mai 2017 și acordul Danemarcei în ceea ce privește jurisdicția Curții de Justiție Europene și competența uh, uh, mediatorului pentru protecția datelor. După cum știți, expunerea de motive este foarte clară, avem o, justificare foarte bună acolo, avem uh, mai multe capitole și trei anexe. Și nu vreau să intru în detaliu acum în ceea ce privește conținutul acestei propuneri, pentru că colegii le cunosc foarte bine dar vreau să vă spun că, în conformitate cu articolul 1 a deciziei Consiliului, Europolul are mandatul de a avea un astfel de acord strategic între Regatul Danemarcei și Europol. Și, așa cum se arată la articolul 2, această decizie uh, va intra în vigoare în ziua în care ea va fi notificată. Care este calendarul propus? Miercuri, deci avem uh, amendamentele, uh, după aceea vom avea votul la LIBE și pe 27 aprilie, doamna președintă, deci joi, votul la mini-plenară. Mulțumesc frumos! Thanks a lot and first of all... Mulțumesc și mulțumesc foarte mult uh, pentru cuvintele frumoase uh, prin care ați uh, mulțumit uh, colegului nostru de aici fără de care, bineînțeles, uh, nu am putea face munca noastră. Și acum am să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Domnul Peters, vă rog. Mulțumesc uh, și voi vorbi în daneză. gang kvittere for ordførerens store indsats. Øh, Încă o dată doresc să mulțumesc întâi uh, raportorului pentru uh, modul în care uh, a lucrat la acest raport, pentru abordarea sa constructivă, pentru a ajunge la un acord de calitate între Europol și Regatul Danemarcei. Trebuie să recunoaștem uh, uh, și să, să felicităm raportul pentru aceste eforturi. Când vine vorba de un astfel de acord, este important să știm când va revizui Comisia acordul, când va evalua uh, funcționarea acestuia pentru a vedea dacă funcționează sau nu. Cred că și aici la Parlament trebuie să discutăm acest lucru. De aceea vom depune amendamente, dar vom avea în continuare abordare constructivă. Mulțumesc! Thanks a lot and I will now give the floor. Mulțumesc foarte mult! Și acum doamna Zipel. Da, mulțumesc, doamna președintă. Pot să spun că sunt uh, oarecum surprinsă, pentru că um, am văzut uh, care este termenul și în textul Consiliului nici măcar nu suntem asigurați că până la urmă vom avea măcar un acord internațional uh, adecvat, pentru că se spune doar că Comisia ar putea să vină cu o astfel de propunere. Deci sunt îngrijorată pentru că nu știu dacă este maniera legală cea mai bună de a aborda această chestiune. Însă avem amendamente, vom reacționa rapid și termenul pentru prezentarea lor este 5 aprilie, pentru că dorim să lucrăm uh, foarte rapid, deci vă rog să prezentați amendamentele din acest motiv doar în engleză. Acum, nu știu dacă și Comisia dorește să intervină. Doamna Amici, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu vreau să repet aici ceea ce am spus la dezbatere de săptămâna trecută, dar, după cum știți, din punctul de vedere al Comisiei, este esențial ca acest proiect de acord să respecte echilibrul instituțional și condițiile stabilite în declarația comună a președintelui Juncker, Tusk și a primului ministru Rasmussen. Domnul raportor a făcut deja referință la condiționalitățile impuse în uh, text și, cum spuneam și săptămâna trecută, Comisia salută faptul că um, Uh, textul uh, a inclus uh, elemente care au fost subliniate de noi, de exemplu datele externe care pot fi utilizate de Europol, ceea ce ne se pare un pas important înainte. Și în ceea ce privește comentariile făcute de Parlament și de Comisie, de Comisia dumneavoastră, uh, pe care tocmai le-ați uh, menționat în ceea ce privește încheierea acordului. Vreau să subliniez aici că articolul 25 a fost revizuit în timpul discuțiilor tocmai pentru a ține cont de îngrijorările manifestate de Parlament. Articolul 25 uh, stabilește o clauză foarte bună de evaluare și Comisia va revizui uh, operaționalitatea eficientă a acestui acord și dacă se respectă uh, confidențialitatea datelor până la 31 octombrie 2020. Toate acestea vor fi prezentate, bineînțeles, Parlamentului și Consiliului, deci va putea avea loc o dezbatere aici și unul dintre rezultatele acestei evaluări ar putea fi o propunere din partea Comisiei sau mai precis o recomandare către Consiliu din partea Comisiei prin care să se ceară o decizie de autorizare a deschiderii negocierii pentru a ajunge la un acord în conformitate cu articolul 218 din Tratatul de la Lisabona. Dacă ținem cont deci de această clauză care a fost revizuită, după cum spuneam, în cursul negocierilor, considerăm că este o clauză de evaluare foarte bună și puternică. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații. Pot să vă asigur că nu am nicio îndoială că va funcționa bine partea de negociere între noi. Era vorba mai degrabă de o chestiune politică aici care ar putea să intervină în drumul nostru. Domnule Diaz de Mera, doriți să interveniți cu un comentariu final, vă rog. Da. Câteva comentarii de curtoazie. Vreau să-i mulțumesc domnului Peterson pentru cuvintele sale frumoase și voi analiza amendamentele sale. Sper să nu fie greu de introdus în text. Doamna președintă, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru comentarii. E adevărat că doamna Micina a oferit un răspuns din partea Comisiei, deși unul la nivel tehnic și nu politic – mi se pare însă că este un răspuns destul de potrivit care să răspundă întrebărilor dumneavoastră. E vorba aici de articolul 25 al Convenției, al acordului, în care se vorbește despre evaluare. Și la punctul 3 se spune că în lumina acestei evaluări Comisia ar putea prezenta până pe 31 aprilie o evaluare de conformitate, așa cum spunea și doamna Amici, în conformitate cu articolul 218. Deci aștept amendamentele dumneavoastră, v-aș ruga să fie ușor de inclus în text și vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare. Mulțumesc. 5 aprilie este miercurea viitoare, deci dacă doriți să prezentați amendamente, căci acesta este termenul, foarte rapid și în engleză. Trecem acum la următorul punct. Avem o prezentare din partea Comisiei pentru un regulament în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și în ceea ce privește libera circulație a acestor date și abrogarea regulamentului 45 din 2001 și 1246 2002 EC. E vorba de instituții, organe, oficii și agențiile Uniunii și majoritatea regulilor sunt incluse în regulamentul general asupra protecției datelor care a fost adoptat anul trecut. În calitate de președinte a Comisiei Libe, pot să vă spun că este vorba de încă o propunere din partea Comisiei care nu a fost uh, însoțită de o evaluare de impact, pentru care probabil că va fi nevoie de o analiză la nivelul coordonatorilor Libe. Aș mai adăuga aici că uh, felul acesta de a prezenta proiecte de directivă se pare că au devenit regula din partea Comisiei ceea ce nu mi se pare prea potrivit pentru o mai bună legiferare. Voi da totuși uh, cuvântul Comisiei pentru a prezenta această propunere și după aceea raportorilor, raportorilor din umbră și uh, celorlalți colegi care doresc să intervină la această propunere. Domnul uh, Mico din partea Comisiei, 5 minute aveți. Vă. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, această propunere a Comisiei a fost uh, prezentată în cadrul pachetului privind economia datelor în ianuarie și este o consecință naturală a adoptării regulamentului general pentru protecția datelor anul trecut. Deci acest act legislativ, uh, precum și regulamentul privind e-privacy, completează cadrul pentru protecția datelor în ceea ce privește organele și uh, oficiile și agențiile Uniunii Europene. Această aliniere era necesară um, conform uh, uh, cerințelor Autorității Europene pentru Protecția Datelor și practic noul regulament trebuia aplicat în același timp cu um, începerea activității uh, autorității pentru protecția datelor, uh, pentru a lăsa măcar câteva luni instituțiilor și organelor Uniunii pentru a se adapta. Principiile călăuzitoare uh, um, în momentul redactării acestei propuneri au fost următoarele. Întâi am încercat să aliniem pe cât posibil regulile uh, Uh, instituțiilor, organelor uh, Uniunii uh, cu cadrul general pentru protecția datelor, să nu existe standarde duble, unele pentru organele naționale și altele pentru um, instituțiile și organele Uniunii Europene. Să se aplice aceleași reguli pentru protecția datelor, pentru transparență, pentru evaluări și așa mai departe. Practic, pe baza consecințelor tratatului de la Lisabona uh, și a modelului de guvernanță, am uh, stabilit în acest nou cadru instituțional um, Consiliul European pentru Protecția Datelor. Și, pe baza regulamentului actual 45-2001, am ne-am am aliniat regulile existente noului cadru. Deci un nou concept care modifică prevederile deja uh, existente sau am introdus noi concepte în regulament cu protecția datelor uh, intenționată sau automată am păstrat prevederile din regulamentul 45-2001 atunci când și-au arătat valoarea, când s-au arătat um, utilitatea, de exemplu în ceea ce privește um, necesitatea ofițerilor pentru protecția datelor din cadrul instituțiilor și organelor Uniunii Europene. Um, în cazul în care statele membre aveau anumită flexibilitate la dispoziție, am specificat același tip de reguli și pentru instituțiile și organele Uniunii. Deci am încercat pe cât posibil să ne aliniem regulilor uh, aplicabile în cazul statelor membre, ținând cont în anumite cazuri de specificitățile instituțiilor și organelor UE, evitând standardele duble între uh, instituțiile și organele Uniunii și instituțiile și organele publice din statele membre. Am uh, introdus uh, con anumite concepte, cum ar fi datele administrative, și asigurând echilibrul și o bună uh, relație de lucru între supraveghetorul pentru protecția datelor și Consiliul pentru protecția datelor. Sperăm să avansăm cât de repede pentru a lăsa timp instituțiilor și organelor Uniunii să aplice noul act legislativ. În Consiliu au avut loc deja trei lecturi. Obiectivul este să avem o abordare generală în cadrul președinției malteze și o adoptare înainte de sfârșitul anului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Thanks a lot. Vă mulțumesc și eu. Sper că, fără, fără a spune prea mult înainte de a da cuvântul raportorului, că nu ne aliniem, aliniem doar regulile, ci, făcând acest lucru, oferim statelor membre cel mai bun exemplu al modului în care trebuie să abordeze noul pachet de protecția datelor. Dar dau acum cuvântul raportorii noastre, doamnei Ernst. Um, Mulțumesc. După cum s-a spus, este vorba de aplicarea pachetului privind protecția datelor în instituțiile europene, agenții și mm, alte uh, foruri și aici sunt câteva puncte despre care va trebui să vorbim uh, în mod uh, serios și, bineînțeles, este vorba și de regulamentul privind protecția datelor. În primul rând, aș dori să uh, mulțumesc raportorilor din umbră. Uh, am avut o primă reuniune și lucrurile au mers bine. Este foarte important să uh, cooperăm pentru că avem de-a face cu aplicarea pachetului uh, privind protecția datelor. Important este să nu avem uh, Um, suprapuneri și să vedem atât la regulamentul general cât și la directivă cum facem să respectăm uh, li, linia și obiectivele, dar și să nu creăm suprapune. Cred că vom reuși să cooperăm bine. Ce criticăm? Și este un reproș pe care îl facem comisiei. Pentru a ena oară nu există o evaluare a impactului. Am criticat asta și mai uh, în, în cazuri precedente. Am dori o evaluare a impactului. Solicităm comisiei să efectueze această evaluare și să ne o uh, prezinte astfel încât să putem uh, discuta pe baza ei. În ceea ce privește calendarul, s-a spus mult, nu avem uh, timp de pierdut, trebuie să lucrăm uh, rapid, sunt de acord astfel încât să începem cu aplicarea din mai 2018 în toate domeniile. Pentru asta va trebui să ținem reuniuni cu raportorii din umbră pe diferite părți ale textului, înainte să ajungem la raport, amendamente și așa mai departe. Care sunt chestiunile ce trebuie clarificate? În primul rând, ce spusesem deja și ce am spus, um, ce am punctat în alte dăți, deci uh, legăturile cu alte uh, directive și reglementări, o legătură cu um, e-privacy este un punct important. În al doilea rând, trebuie să vorbim despre domeniul de aplicare. Este așa o zonă gri. Vorbim despre uh, organe și foruri, dar ce se întâmplă cu agențiile. La prima reuniune a raportorilor din umbră am constatat că avem o problemă că există agenții care au un regim propriu de protecția datelor, de exemplu Europol. Cum abordăm acest mm, subiect? Ce facem cu bazele de date, care sunt cumva și baze de date europene? Aici uh, nu există nimic. Am solicitat o imagine de ansamblu din partea comisiei, deci practic o listă cu toate agențiile și um, uh, care sunt reglementările de protecție a datelor și trebuie să vedem uh, cum abordăm lucrurile. Există diferențe și lacune mari. Apoi, să vorbim despre uh, drepturile uh, sub, um, persoanelor uh, ale căror uh, date, despre ale căror date este vorba. Așa numitele reguli interne, de asemenea, nu ne mulțumesc foarte mult Uh, important, mi se, mi se pare că e mai important să uh, legiferăm uh, asupra acestor uh, subiecte. Supravegherea, uh, supraveghetorul uh, privind protecția datelor, EDPS, foarte important. Uh, dincolo de asta, nici nu dorim uh, modificări. Însă trebuie să uh, spunem uh, care sunt competențele între Consiliul privind protecția datelor și EDPS. Dorim uh, un EDPS care să poată să-și facă treaba cu competențele aferente. Procedura uh, de intervent de, care se aplică. Uh, ne amintim la EDPS, se prevăzuse o procedură ciudată, cred că ar trebui să mai ajustăm pe aici, pe acolo. Nu sunt acestea toate punctele cu siguranță, dar au fost primele uh, elemente pe care le-am discutat uh, la, cu raportorii din umbră uh, și ce vor trebui clarificată. Mă, sunt convinsă că vom putea uh, coopera foarte strâns cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ernst. Am să dau cuvântul domnului Albrecht acum, raportor din umbră pentru verzi. Mulțumesc. Îmi doresc să spun întâi că Mă bucur că am început să lucrăm la această propunere de directivă destul de rapid. Mă bucur că a făcut, Comisia a făcut o propunere care, după mine, merge în direcția cea bună. Dar doresc să subliniez un lucru care a fost deja menționat de doamna raportor, care este uh, problematic, după părerea mea, în calitate de raportor uh, general pentru regulamentul general privind protecția datelor. În, uh, ce, când vine vorba de acest regulament, am hotărât, în calitate de, de, de colegiuitori, că um, Regulamentul 45-2001 se aplică în cazul tuturor instituțiilor, organelor, oficiilor și de Uniunii Europene, deci inclusiv în cazul agențiilor. Nu a fost așa. Ehm, în cazul regulamentului 2145, uh, dar se aplică în cazul regulamentului general pentru protecția datelor. Deci așa am hotărât că acest regulament se aplică în, cadrul, în cazul agențiilor Uniunii Europene. Există o logică politică aici. Această logică este că atunci când spunem că noi, Parlamentul European, am cerut un standard orizontal în cazul protecției datelor și de aceea avem acest regulament general pentru protecția datelor, nu uh, am fost foarte încântați să trebuie să adoptăm un instrument specific pentru telecomunicații, am fi dorit Comisia să includă acest domeniu de la început. Nu ne-am bucurat foarte mult nici că am trebuit să adoptăm o directivă specifică în uh, sectorul uh, poliției, uh, sectorul polițienesc, dar totuși am acceptat acest lucru. Dar în regulamentul general scrie că trebuie să existe un singur instrument care se aplice instituțiilor, organelor și agențiilor Uniunii. Deci inclusiv agențiilor. Logica este faptul că în acest moment în, la, nivelul, la nivel polițienesc, la nivel european, avem zeci, dacă nu sute de standarde diferite. Fiecare sistem de informație, fiecare instituție, fiecare agenție are propriile standarde, mai ales agențiile și sistemele. Nu putem să ne așteptăm din de statele membre să fie toate de acord în legătură cu același standard pentru a permite un schimb de informații rapid când vine vorba de obiectivele noastre de securitate și să copreze mai bine în acest domeniu și, dar în același timp, să permitem fiecare agenție și fiecărui sistem de informații la, de la nivel european să aplice standarde diferite când vine vorba de protecția datelor personale. Nu putem să ne permitem așa ceva. Și statele membre au dorit să includă pur și simplu aceste agenții și organe în regulamentul general. Parlamentul a fost de acord să lase comisie timpul necesar pentru uh, a crea uh, un temei juridic specific uh, pentru uh, regulament și legăturile acestuia cu Consiliul nou uh, creat. Dar dorim să se aplice un uh, standard orizontal tuturor instituțiilor, organelor și agențiilor Uniunii. Acest lucru este foarte clar. Și cred că trebuie să încercăm să includem agențiile și sistemele de informații uh, în domeniul de aplicare al acestui regulament pentru a crea cu adevărat standarde comune, așa cum vor trebui să facă și uh, statele membre cu directiva și regulamentul privind protecția datelor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Albrecht. Nu a mai ridicat nimeni mâna, așa că voi da cuvântul uh, pentru prime reacții reprezentantului Comisiei, pentru că s-au pus câteva întrebări în legătură cu definirea oficiilor sau altor oficii. E clar că se dorește să existe standarde armonizate pentru toate instituțiilor și, instituțiile și agențiile Uniunii Europene. S-a pus întrebarea uh, cum se vor organiza sistemul de amenzi și apoi Uh, să nu uităm că doamna Ernst a cerut o evaluare de impact. Chiar dacă știm că trebuie să acționăm foarte rapid pentru a ne asigura că uh, noul, uh, noul text se poate fi pus în aplicare de la anul. Vă rog, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a răspunde la întrebarea legată de evaluarea de impact. Am hotărât să nu facem această evaluare de impact tocmai din cauza um, domeniul de aplicare limitată a acestei propuneri. E vorba de o aliniere la regulamentul general, așa cum s-a spus. Pentru acesta s-a făcut un studiu care este disponibil. În ceea ce privește domeniul de aplicare, Când vine vorba de bazele de date, în cele mai multe cazuri, cei care controlează aceste baze de date nu sunt instituții sau organe ale Uniunii, sunt autoritățile naționale care sau trebuie să respecte regulamentul general pentru protecția datelor sau directiva pentru forțele de poliție. În ceea ce privește agențiile uh, cu uh, atribuții polițienești, e vorba de două, trei agenții, uh, care nu uh, vor fi, uh, nu, vor, nu vor face parte din domeniul de aplicare al propunerii noastre, pentru că știm că în majoritatea cazelor um, regimurile de protecție a datelor uh, care se aplică acestor agenții au fost adoptate foarte recent. De aceea am considerat că nu este momentul să um, schimbăm aceste regimuri. În ceea ce privește amenziile, s-a discutat mult despre acestea și la nivel intern, pentru că este o abordare complet nouă, deci să dăm posibilitatea um, autorității pentru protecția datelor să amendeze instituțiile și organele Uniunii. Am introdus uh, o Uh, serie de condiții uh, pentru a ne asigura că aceste uh, amenzi sunt se aplică doar în cazuri extreme și să nu afecteze aceste agenții și organe care uneori sunt de dimensiuni mici. Și banii strânși din astfel de amenzi vor fi reinjectați, așa cum am hotărât, am, am indicat în text, în bugetul general. Dar, totuși, aceste amenzi au o valoare simbolică pentru a sublinia importanța pe care o acordăm protecției datelor de către instituțiile și organele Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Very much. Vă mulțumesc! Dau din nou cuvântul acum doamnei Ernst, care are poate uh, noi întrebări după ce a ascultat această intervenție. Uh, Bineînțeles, în ceea ce privește valoarea de impact, nu suntem de acord cu ceea ce ne-ați spus. Uh, cerința noastră rămâne valabilă. Și o știți foarte bine, domeniul de aplicare mai trebuie discutat, dar acest lucru va putea fi făcut pe baza propuneri în ceea ce privește agențiile, oficiile și așa mai departe. Când vom avea o imagine de ansamblu a exact despre ce vorbim uh, Sper că vom uh, putea ajunge la soluții bune, dar sunt optimistă. Mulțumesc foarte mult, doamna Ernst, spune doamna Zipel. În ceea ce privește agențiile, cred că minimul pe care trebuie să-l facem este să verificăm uh, dacă regulile relativ noi pentru agenții corespund cu pachetul uh, privind protecția datelor. Poate că ar trebui să facem asta în paralel uh, cu ce vine de la comisie. Va fi un schimb uh, mai degrabă tehnic de aliniere, dar vor exista și unele dezbateri politice uh, în, pentru a vedea cum putem să dăm exemplu statelor membre. Okay. We are good in time today, so... Astăzi ne respectăm uh, bine timpul. Verific dacă uh, pentru punctul următor avem uh, în sală pe cei care trebuie să fie prezenți. Vom începe cu următorul punct, și anume o propunere de raport din partea colegului Stehovski în ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și Norvegia privind normele suplimentare referitoare la instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize ca parte a Fondului pentru Securitate Internă pentru perioada 2014-2020. Domnul Zehovski nu a putut fi prezent astăzi Domnul Coelho îi va prezenta proiectul de raport. Îi dau cuvântul. I apologize on behalf of Mr. Cetkovski, is in the EPP meeting in Malta. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze numele domnului Stehovski, care este în Malta la reuniunea PPE. Raportorul se referă la Fondul de Securitate Internă pentru perioada 2014-2020. Acesta este un instrument important pentru asigurarea securității în Uniunea Europeană, deoarece ajută la controlul um, frontierelor externe și um, permite aplicarea vizelor Schengen la nivel mai eficace. Însă este necesar să existe o solidaritate între toate statele participante în zona Schengen, inclusiv state asociate, precum Norvegia toate statele trebuie să urmeze aceleași reguli pentru controlul frontierelor externe și, în plus, trebuie să participe din punct de vedere financiar. Această propunere se referă la Norvegia ca stat uh, asociat uh, la Schengen și determină contribuția sa la bugetul european, având în vedere uh, fondul de securitate internă stabilit la 19,7 milioane de euro pe an. Raportorul consideră că Comisia Libe ar trebui să fie de acord cu această propunere. Prin acest uh, instrument putem ajunge la un nivel mai eficient și mai uniform uh, de controle la, reforme, la um, controlele frontierelor. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Coelho. Cred că um, ideea controlului uh, frontierelor uh, și cum, care este cea mai bună cale să o facem pentru a ști cine intră pe teritoriu este una uh, ce uh, este și va fi în continuare dezbătută, nu numai la nivelul statelor membre, dar și la nivelul statelor cu care avem uh, o strânsă cooperare. Este important, deci, acest raport inclusiv um, este important să vorbim despre contribuțiile financiare. Încă o dată avem un raport uh, cu un calendar um, foarte strâns. Termenul pentru amendamente este stabilit săptămâna viitoare, miercuri, 5 aprilie 2017 la ora 12. Spre deosebire de alte rapoarte, am fost informată că amendamentele nu trebuie depuse neapărat în engleză, ci pot fi depuse în toate uh, limbile. Um, mai avem timp, deci aș dori să vă informez că Votul la Libe este prevăzut pe 24 sau 25 aprilie, iar votul în plen este prevăzut pentru luna mai. Nu văd um, încă comisia în sală și cred că subiectul nu este unul uh, foarte delicat. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, care este propunerea de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare. Acest uh, instrument va înlocui decizia cadru a Consiliului 2006-783 uh, GHA pe, uh, în ceea ce privește aplicarea principiului recunoașterii reciproce a ordinelor de confiscare și directiva cadru 2003-576 GHA privind ordinele de înghețare. Vă amintesc că în 2014 uh, a fost adoptată directiva 2014-42 UE referitor la înghețarea și uh, confiscarea uh, veniturilor obținute din infracțiuni. Armonizarea a introdus standarde comune în confiscări, în dreptul penal, inclusiv anumite tipuri de confiscări extinse și confiscări uh, Um, care nu sunt bazate pe o condamnare, în, pe condamnare, în două cazuri, uh, dintre care unul este boala. Uh, propunerea de regulament, pe de altă parte, introduce recunoașterea reciprocă a acestor măsuri în dreptul penal și în afara uh, domeniului de aplicare al armonizării. Dați-mi voie să vă amintesc că în ceea ce privește recunoașterea reciprocă în dreptul penal, avem un alt uh, instrument uh, recent, 2014, 4, Directiva 2014-41 UE, privind uh, uh, Ordinul European de Anchetare. Am menționat uh, aș dori să menționez că directiva la momentul respectiv a fost văzută ca un uh, cadru model pentru recunoaștere reciprocă în dreptul penal, deoarece exista un consens la, între toate grupurile uh, politice în momentul respectiv, mai ales în ceea ce privește inclu, uh, incluziunea unui motiv de nerecunoaștere bazat pe drepturile fundamentale. Uh, este cam de vreme, comisia este pe drum, Aș dori să rog, dar nu am pe cine să rog să vină. Poate uh, raportorul nostru dorește să înceapă, doamna Grisbeck. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ar fi totuși important uh, ca comisia să înceapă prin prezentarea Uh, propunerii sale. Putem să începem cu desertul, dar uh, mi se pare important uh, ca Comisia să își explice poziția. Cred că nu va dura mult până ajung. Și nici raportorii din umbră nu sunt, niciunul dintre ei. Bun, deci poate ar trebui să, avem, să facem o pauză pentru a ne asigura că Comisia poate asculta ce au de spus uh, raportorii. Deci facem o pauză scurtă, să sperăm nu mai mult de 9 minute, astfel încât să reluăm la ora 10. On va boire le café. So you can have a coffee, yes. <laughs>

So, colleagues, as I already introduced the next point... Dragi colegi, deja am uh, făcut introducerea la următorul punct de pe ordinea de zi referitor la recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare. Uh, am făcut deja introducerea, deci uh, voi da cuvântul imediat comisiei și apoi voi da cuvântul Uh, raportorilor și raportorilor din umbră. Doamne Șurete, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta uh, propunerea noastră privind ordinele de înghețare și confiscare. Pe scurt, ce propunem? Întâi uh, câte ceva despre context confiscarea uh, activelor uh, de, provenite de pe urma infracțiunilor este un instrument foarte uh, bun pentru combaterea infracționalității pentru că uh, confiscă Um, beneficiile obținute de pe urma infracțiunilor. De asemenea, permite uh, compensarea victimelor și finanțarea um, unor inițiative de, preven- de prevenție și așa mai departe. De asemenea, uh, aceste uh, ordine sunt um, un bun mod de a combate terorismul pentru că se blochează bunurile și activele organizațiilor teroriste. În 2015 uh, s-a uh, vorbit despre nevoia de a combate finanțarea teroristă în mod mai cumprinzător și uh, s-a acordat um, atenție recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și confiscare. Comisia în 2016, într-un plan de acțiune pentru combaterea finanțării terorismului, Comisia și-a luat noi, noi angajamente, dar și ca răspuns, de la, ca răspuns la um, solicitările Parlamentului și Consiliului uh, când s au adoptat, adoptat directiva din 2014 privind înghețarea și confiscare. Asta am făcut. Deci am venit cu o propunere la finalul uh, anului trecut. Problemele principale identificate când am uh, pregătit propunerea au fost următoarele. În primul rând, a fost sau există în continuare o recuperare insuficientă a activelor în cazuri transfrontaliere. Prea puține uh, active uh, obținute din infracțiuni sunt uh, confiscate. Uh, în cazuri transfrontaliere și asta într-o situație în care din ce în ce mai multe active sunt uh, mutate în statele membre. De ce există această recuperare insuficientă? Ei bine, legislația existentă privind recunoașterea reciprocă se baza pe uh, directivele cadru din 2003 și 2006 și um, ele nu sunt adoptate iar, uh, le, și nici legislațiile naționale uh, nu sunt la, um, la curent. Avem uh, directiva din 2014, 42, privind înghețarea și confiscarea bunurilor uh, și uh, veniturilor obținute din infracțiuni, care trebuia uh, um, transpusă până anul trecut. Obiect, uh, domeniul de aplicare a directivelor pe care le avem acum este limitat și nu acoperă multe tipuri de confiscare ce există în momentul de față în statele membru, inclusiv um, confiscările care nu sunt bazate pe o condamnare. Acesta a fost primul motiv. Un al doilea motiv a fost că procedurile sunt prea complicate și ineficiente și nu există um, termene limită în aceste instrumente. Deciziile cadru sunt foste instrumente ale pilonului 3, deci nu se aplică direct și lasă multă uh, discreție statelor membre în ceea ce privește uh, aplicarea. A doua problemă a fost că um, cadrul actual nu permite compensația uh, victimelor prin confiscare uh, în um, cazuri, în um, cazuri transfrontaliere. Deci există state membre în care statul poate uh, uh, confisca numele victimei, dar asta nu există în toate statele membre, iar această posibilitate nu mai există în cazuri transfrontaliere. Ni s-a părut că este uh, ceva ce trebuie prevăzut în noua propunere. Care sunt noile elemente ale propunerii? În primul rând, recunoaștere, este un instrument de recunoaștere reciprocă. Asta înseamnă că o decizie luată de o autoritate judiciară într-un stat membru este recunoscută și aplicată de un alt stat membru, fără să fie reevaluată pe fond, pe baza încrederii reciproce. Nu există o armonizare a regulilor în domeniul confiscării, se creează numai un uh, mecanism pentru cooperare transfrontalieră. Sunt acoperite toate tipurile de ordine de înghețare și confiscare în domeniul penal, inclusiv confiscare extinsă, um, confiscare uh, din partea unor uh, terți uh, și altele. Propunerea este în primul rând o propunere de regulament. Este prima dată când Comisia propune un astfel de instrument în domeniul recunoașterii reciproce. Instrumentele precedente erau decizii cadru, deci din pilonul 3 și singurul uh, ordin, singurul, uh, dome, singurul act normativ după Lisabona este Ordinul European de Anchetă. Deci, va fi un regulament aplicabil direct, cu mai mare certitudine juridică și va evita probleme de transpunere um, care au existat în um, dispozițiile actuale. Directiva ar da statelor membre o marjă pentru transpunere și, deci, legislația, uh, legislațiile naționale ar putea fi diferite în statele membru. În cazul unui regulament, nu este prevăzut o astfel de marjă și cum vorbim despre proceduri uh, transfrontaliere, este nevoie să nu existe uh, o marjă. Suntem uh, convinși că este forma cea mai potrivită pentru instrumentul de recunoaștere reciprocă, în acest caz, va aduce claritate și va elimina probleme cu transpozițiile în sistemele naționale. În ceea ce privește domeniul de aplicare, va depăși cele două directive cadru, se va ocupa de toate tipurile de confiscare armonizate în directiva din 2014, cea cu numărul 42, confiscarea tradițională, confiscarea de la terț extinde, uh, confiscarea extinsă și anumite forme de uh, Uh, confiscare nebazate pe uh, o condamnare. Se vor uh, prevedea și alte tipuri de astfel de confiscare atâta timp cât ele vin din cazuri de ordin penal. Cazuri în care nu, pot fi, nu poate fi identificat vinovatul, vorbim despre proceduri penale, se aplică toate garanțiile aplicabile uh, în acest uh, caz. Un alt avantaj al noii propuneri este noi propuneri este că se introduc termene pentru ordinele de înghețare și confiscare. Pentru cele de înghețare mai urgente, termenele sunt destul de scurte, pe când pentru confiscare termenele sunt ceva mai uh, lungi. De asemenea, introducem un certificat standard și un formular standard care vor permite o acțiune rapidă pentru că conțin toate, necesare, toate informațiile necesare pentru a permite autorității de executare să ia o decizie de recunoaștere și să facă executarea. De asemenea, multe prevederi în ceea ce privește comunicările între autoritățile competente. Unul uh, dintre factorii de succes cheie pentru recunoașterea reciproacă. În ceea ce privește drepturile victimelor, există o prevedere acum ce permite, în cazul în care victima a primit o decizie de compensație, în statul membru de origine și activele au fost uh, confiscate într-un alt uh, stat, se uh, um, permite ca dreptul victimei să aibă prioritate față de statul de executare. And finally, um, let me close. Nu în ultimul rând, câte ceva despre uh, respectarea drepturilor fundamentale în propunerea noastră. Regulamentul se va ocupa numai de ordine de pe urma unor procese penale, deci toate garanțiile din sectorul penal se vor aplica, în special, uh, în special dreptul la un um, proces echitabil, scris, um, conform articolului 6 din Convenția privind drepturile omului uh, și uh, inclusiv aliniatul 3, uh, care se referă la procesele penale. Apoi, legislația relevantă la nivel european va trebui să fie și ea luată în vedere, inclusiv cele șase directive pe care le avem acum privind drepturile procedurale directiva privind dreptul la interpretare și traducere, privind dreptul la informare, privind dreptul la acces la un avocat, privind prezumția de nevinovăție, în ceea ce privește garanțiile procedurale pentru copii și asistență juridică. Garanțiile privind uh, dreptul penal se aplică, deci nu am, consideram, nu am considerat că este necesar să se includă un, uh, o clauză specială de refuz bazat pe uh, drepturile fundamentale. Cu siguranță vom mai avea ocazie să vorbim despre asta, însă poziția noastră a fost că un astfel de uh, motiv de refuz poate fi interpretat uh, foarte larg de către judecător și de aceea am prioritizat uh, principiul uh, recunoașterii reciproce. Mulțumesc! Thank you very much for all this proper and detailed information on the... Mulțumesc pentru toate aceste informații detaliate asupra propunerii. Fără a ezita mai mult, am să dau cuvântul raportoarei noastre, Natalie Grisbeck. Merci, Madame la Présidente. Euh, tout d'abord... Euh, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Schroeder pentru prezentarea făcută de comisie Uh, foarte detaliată și nu foarte tehnică la un dosar care este extrem de important din punct de vedere penal și, de asemenea, foarte vizibil uh, și important pentru cetățenii europeni, pentru că în felul acesta se arată cum putem lupta la nivelul instituțiilor împotriva terorismului și împotriva a uh, tuturor acestor probleme, practic, în amonte. Vreau să mulțumesc deci Comisiei și pentru um, ansamblul de măsuri care au fost prezentate în decembrie anul trecut și aceasta ne va permite să avem un adevărat arsenal de instrumente pentru a lupta împotriva finanțării terorismului și, uh, în general, împotriva criminalității organizate. Lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate Uh, este un element uh, care nu este de la sine înțeles și trebuie făcut uh, în mod preventiv cu instrumente eficiente. După atentatele din 2015-2016, în urma acestor amenințări omniprezente pentru cetățenii europeni, am văzut că e nevoie de o cooperare în domeniul penal, o cooperare întărită și Uh, făcută cu fluiditate la nivelul Uniunii. Dumneavoastră ați spus deja uh, că e important să uh, contracarăm aceste proiecte teroriste blocând în amonte finanțarea lor și un alt element care apare pe marginea propunerii comisiei este acela de a încerca să deranjăm, să spunem așa, capacitatea de finanțare a acestor organizații teroriste. Vreau să subliniez și elementele pozitive din această prezentare, care se referă la uh, indemnizarea victimelor în mod eficient atunci când legislația națională permite acest lucru. Un alt element sugerat este acela de a avea o sursă de fonduri suplimentare pe care să le putem uh, uh investi ulterior în toate inițiativele de prevenire a criminalității. Și aici uh, textul uh, este foarte bun din punctul nostru de vedere. înghețarea și confiscarea bunurilor ar putea, deci, împiedica uh, activitatea teroristă, ar putea preveni eventuale atentate și este un instrument care are acest uh, obiectiv. Uh, nu înseamnă neapărat că își va atinge 100% ținta, dar este extrem de important. Câteva întrebări, pentru că pregătisem mai multe, dar la câteva dintre ele mi-ați răspuns deja. În primul rând, motivele de refuz bazate pe nerespectarea drepturilor fundamentale. În acest domeniu mi-ați oferit deja câteva răspunsuri, pe marginea cărora vom putea lucra pe viitor. Un prim comentariu din partea mea. Aleg, uh, mi se pare foarte bun instrumentul ales, pentru că Comisia a propus un regulament uh, pentru recunoașterea reciprocă a acestor decizii, regulamentul fiind uh, un instrument juridic eficient și aceasta marchează dorința noastră de a fi foarte rapizi. De multe ori avem de-a face cu uh, directive în ceea ce privește sancțiunile penale, deci instrumentul acesta, uh, instrumentul ales de comisie, ne va permite să fim mai rapizi și preciși în același timp. Dacă e vorba de instrumentul care va fi pregătit de instituțiile europene. Pentru că acest instrument va fi aplicabil imediat la nivelul dreptului național și aceasta ne obligă, ne creează obligații suplimentare uh, în ceea ce privește precizia lui. O întrebare de clarificare. Nu știu dacă Comisia ar putea preciza mai bine care sunt uh, îmbunătățirile, întăririle, uh, completările aduse de regulament uh, față de cele două decizii cadru care existau deja înainte. Bineînțeles, aștept să cooperez foarte bine cu raportorii din umbră și alături de comisie pe marginea acestui text de natură tehnică, dar, așa cum spuneam la început, extrem de important. Mulțumesc! Mulțumesc, Natalie. Există o parte tehnică foarte importantă aici și sunt de acord de asemenea că și cetățenii europeni sunt de acord uh, să punem capăt acestui flux de bani uh, Uh, spre organizații teroriste. Deci, uh, confiscarea și înghețarea acestor bunuri este esențială. Pe de altă parte, există și un element uh, politic important pentru că trebuie să se respecte și drepturile fundamentale și să existe clauze de salvgardare, cum ar fi prezumția de nevinovăție. Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, dacă sunt prezenți aici, domnul Pavel de la SID. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc comisiei, Doamnă Grisbeck, aștept să cooperăm uh, împreună pe marginea acestui dosar. Pot să spun și eu că uh, alegerea unui regulament mi se pare o alegere foarte potrivită și a fost decizia cea mai bună. Salutăm de asemenea propunerea Comisiei în special dacă ne gândim la acel procentaj de 98,9% din profiturile obținute în urma criminalității care sunt utilizate din nou împotriva cetățenilor europeni. Așa cum spunea doamna președintă, ne vom asigura și de echilibrul cu drepturile fundamentale, menționat bineînțeles și de comisie, iar bunurile care au fost uh, confiscate într-un uh, alt stat membru în urma recunoașterii reciproce acestor ordine ar trebui să permită victimelor să aibă dreptul la compensații și la restituiri și uh, aceasta ar permite să țină cont și de interesele statului. Se menționează însă, pe de altă parte, și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta, că statele membre ar trebui să clădească un nivel de încredere ridicat între ele, și aceasta în afară de problema compensațiilor. Decizia înseamnă că decizia luată în alt stat membru ar putea să aibă uh, efect într-un alt uh, stat uh, și de aceea trebuie să țină cont de principiul uh, non bis in idem. Pentru ordinele de confiscare și înghețare avem nevoie de termene foarte clare pentru a asigura niște proceduri transfrontaliere uh, bune, pentru că e nevoie de măsuri uh, de precauție foarte rapide. De aceea termenele scurte sunt mai eficiente. Și poate ne puteți spune mai multe pe această temă. Autoritățile competente trebuie, pe de altă parte, să comunice atunci când este necesar între ele în toate etapele procedurii. Dacă vorbim despre alegerea unui regulament, sper ca până la urmă, după acest dosar atât de greu, să avem o majoritate puternică la vot, pentru că cetățenii trebuie să vadă că interesele lor sunt esențiale pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pavel. Și acum următorii raportori din umbră, doamna Spinelli. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc uh, mult doamnei Schroeder uh, și lui Natalie pentru prezentările făcute. Eu vin din Italia și știu cât de util este un instrument obligatoriu, așa cum este un regulament, în uh, lupta împotriva criminalității organizate. Lupt de ani de zile ca să se adopte măsuri de acest tip, chiar dinainte ca terorismul să afecteze atât de mult Europa, mai ales prin asociațiile de luptă împotriva mafiei, care luptă tocmai pentru confiscarea și blocarea activelor. Uh, asociații cum ar fi Asociația Libera în același timp îmi pun anumite întrebări în legătură cu efectele pe care le pot avea astfel de măsuri în lupta împotriva terorismului, care este o activitate criminală cu o definiție prea vagă, atât în sistemele de drept ale statelor membre, cât și în directiva pentru lupta împotriva terorismului care a fost adoptată recent. prea ușor uh, un, o persoană este considerată membra unui grup terorist și este privată de anumite drepturi. Această definiție încă fluctuantă riscă să fie exacerbată de extinderea regulamentului la recunoașterea reciprocă um, a ordinelor de confiscare care nu se bazează pe condamnări și pe deciziile de așa numita confiscare extinsă, dincolo de cele prevăzute de directiva din 2014. Asigurările date azi de comisie, de doamna Schröder, sunt, bineînțeles, foarte importante. Dar dacă amintesc acum aceste lucruri, o fac pentru că diferite decizii ale curților europene uh, Uh, arată că există riscuri ca măsurile de uh, confiscare și blocare a activelor să aibă consecințe asupra anumitor drepturi fundamentale garantate de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci, în rolul meu de raportor din umbră, voi încerca să înțeleg să evaluez dacă se garantează suficient uh, elementele procedurale necesare pentru a se respecta standardele foarte ridicate prevăzute de cartă și de Convenția Drepturilor Omului și de dreptul secundar european, precum și de jurisprudență. Consider că este esențial să se transpună, de exemplu, garanția prezumției relativă prevăzută din Directiva 2014 când vine vorba de Ordinul European de Anchetare Penală, conform articolului 11 a acestei directive, dacă există motive serioase pentru a se considera că executarea unui act de anchetă eh, cerut printr-un eh, act european de cerere europeană de anchetă implică încălcarea unui drept fundamental și Uh, executarea acestuia nu respectă obligațiile de respectare a drepturilor fundamentale garantate de carte, executarea Ordinului European de Anchetare trebuie să fie în principiu refuzată. Vă mulțumesc foarte mult și sper că vom colabora bine cu uh, Natalie. Mulțumesc! Thanks a lot, Mrs. Mulțumesc, doamna Spinelli. Următorul raportor uh, din umbră, domnul Corao. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus și colega Spinelli, și eu am experiență tot din Italia și din experiența Italiei uh, pot să vă spun că Posibilitatea confiscării activelor uh, și a blocării activelor este una esențială în lupta împotriva criminalității uh, organizate de la începutul anchetei până la uh, sfârșitul procedurii, practic patrimoniul dispărea. Deci nu se putea concretiza uh, nicicum decizia de justiție. De aceea ne bucurăm mult de posibilitatea de a dispune de un astfel de instrument în toate statele Uniunii Europene era chiar necesar acest lucru și cerut de toate asociațiile de luptă împotriva mafiei în Italia și, de altfel, și Comisia Specială CRIM în Comisia Specială CRIM, creată în uh, mandatul trecut, uh, s-a cerut acest lucru. Um, comisie care și-a finalizat activitatea cu um, raportul inițiativ adoptat în acest mandat. Um, e un lucru bun că s-a ales instrumentul juridic, care este regulamentul, care este direct aplicabil și astfel permite o aplicare mai rapidă a acestor uh, prevederi. Extinderea domeniului de aplicare este de asemenea un element pozitiv deci, ideea de a putea bloca, bloca active și înaintea unei condamnări definitive. Bineînțeles, toți asta ne întrebăm. Să se, statele membre se vor putea opune ordinelor de executare? Deci, statele membre vor putea să se opună uh, Uh, dând ca motiv protecția drepturilor fundamentale, dacă reușim să clarificăm lucrurile în legătură cu acest element, atunci cu siguranță se va putea face din acest instrument un instrument eficient în statele membre. Din păcate, criminalitatea organizată, nu doar terorismul, um, sunt, este reprezentată de um, organizații globalizate foarte rapid. Uh, deci, dacă nu răspundem acestor activități ilicite cu uh, instrumente direct aplicabile și concrete, cel puțin pe întregul teritoriul Uniunii, va fi foarte dificil să aplicăm astfel de măsuri. Chiar dacă delictele acoperite sunt foarte variate, um, se vizează o serie foarte mare de uh, infracțiuni, Uh, pedepsite cu cel puțin trei ani de închisoare. Uh, deci putem spune că este un început uh, foarte pozitiv. Mulțumesc reprezentantei Comisiei și doamnei raportor Grinspeck. Bineînțeles, vom coopera cât putem noi de bine la acest raport. Thanks a lot and I think the work... Mulțumesc. Cred că va fi foarte interesant acest dosar pentru că Regulile sunt uh, diferite în statele membre și acestea de multe ori sunt rezultatul um, experiențelor pe care le-am avut în trecut și acestea au consecințe directe diferite asupra societății noastre. Deci ar fi interesant să găsim reguli comune care să fie respectate și să funcționeze pentru toată lumea. Pe de altă parte, este un dosar foarte important în urmă cu două săptămâni, din câte mi-aduc aminte, am avut uh, o întâlnire cu experți, uh, ofițeri de poliție din mai multe state membre și uh, ni se spunea acolo că din ce în ce mai multe forme de criminalitate se fac acum la nivel transfrontalier. Deci avem nevoie de o mai mare cooperare care să funcționeze cât mai bine cu putință pentru a a fi eficient și pentru a pune capăt măcar parțial acestor activități criminale. La sfârșitul dezbaterii, nu știu dacă raportorul nostru sau comisia doresc să adauge ceva după această dezbatere, poate comisia în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să răspund întrebărilor din sală, întrebărilor raportorului. Mă întrebați care este avantajul principal față de uh, deciziile cadru existente. Faptul că avem un regulament mi se pare avantajul important și, în al doilea rând, faptul că avem două instrumente, cel de confiscare și de uh, înghețarea bunurilor în același timp și domeniul de aplicare față de instrumentele actuale. În ultimii ani s-au întâmplat multe lucruri în statele membre în acest domeniu. Statele membre și-au dat seama, multe dintre ele, de importanța înghețării și confiscării bunurilor pentru a lupta împotriva criminalității. Deci au introdus sau au întărit uh, legislațiile naționale. A existat și directiva din 2014 care aducea un anumit nivel de armonizare și deciziile cadru din 2003-2006 deci uh, trebuia oarecum să ținem cont de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Iată cum am ajuns la această extindere a domeniului de aplicare, care este un avantaj deosebit. Uh, după cum știți, uh, în instrumentele actuale nu avem termene. Acum termenul este de 3 zile pentru înghețarea bunurilor și un pic mai mult, jur de 30 de zile pentru confiscarea acestora. Aceasta ar trebui să uh, ne permită să lucrăm mai bine, în special pentru înghețarea bunurilor. Asta ar putea permite o activitate la nivel transfrontalier foarte rapidă, înainte ca bunurile să fie transportate în altă parte și să dispară. Există și îmbunătățiri în ceea ce privește formularele, notificările și așa mai departe. Încercăm să inem cont și de problema drepturilor fundamentale și să existe soluții legale, uh, căi de atac legale pentru persoanele care sunt afectate, pentru că, bineînțeles, astfel de măsuri au un impact uh, enorm asupra vieții oamenilor. Deci, uh, propunerea clarifică că căile de atac legale țin în special de um, statul de origine, dar și uh, statul de executare este implicat și toată lumea este notificată de aceste măsuri. Iată deci uh, care sunt îmbunătățirile. Așa cum ați arătat mulți dintre dumneavoastră, este un dosar foarte tehnic și tocmai de aceea e important să găsim soluțiile cele mai bune pentru ca ele să fie implementate ușor în practică și cred că toată lumea își dorește să atingă acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Într-adevăr, este o provocare, uh, nu numai să fim eficienți din punct de vedere practic, dar și legile să fie implementate ușor în practică. Mulțumesc. Natalie, dorești să intervii? Da, nu am un comentariu deosebit de făcut. Nu vreau decât uh, să spun că um, a fost o dezbatere foarte interesantă. Uh, putem să salutăm încă de pe acum uh, munca care ne așteaptă cu colegii și mulțumesc Comisiei pentru că a răspuns cu claritate la întrebările pe care le-am pus uh, în acest prim dialog. Aș mai adăuga, într-adevăr, că este un dosar care trebuie să fie tehnic, riguros, uh, precis, uh, uh, pentru ca să fie aplicabil ușor, dar că, dincolo de acestea, există un element de vizibilitate pentru protecția cetățenilor, pentru indemnizații oferite victimelor și pentru a lupta împotriva terorismului. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumesc, Natalie! într-adevăr, ar fi foarte util să punem capăt oricărei forme de terorism. Este o adevărată provocare, nu știu dacă vom reuși chiar așa, dar putem face totuși progrese care sunt absolut necesare. Și e important să includem și victimele pentru ca oamenii să vadă că nu sunt uh, abandonați uh, în urma uh, acestor atacuri teroriste. Dragi colegi, Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o primă prezentare a trei propuneri în ceea ce privește sistemul SIS, Sistemul de Informații Schengen. O prezentare din partea Comisiei, de asemenea salut prezența raportorului nostru, domnul Coelho, Dânsul este responsabil și pentru două dintre aceste propuneri uh, pe marginea SIS. Domnul Lenars este responsabil pentru returnare, domnul Coelho pentru celelalte două propuneri. Domnul Lenars, din păcate, nu este astăzi prezent, dar domnul Coelho îl va înlocui. Verific dacă și comisia este prezentă. Se pare că da. Comisia va lua cuvântul la început pentru prezentarea celor trei propuneri, după care voi trece la raportor și la raportorii din umbră, urmați de ceilalți colegi care doresc să intervină. La sfârșitul dezbaterii am să dau cuvântul și președinției malteze, și, bineînțeles, Comisiei pentru a răspunde întrebărilor. Vom începe, deci, cu Comisia. Domnule Rosenburg, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a vă da câteva informații în legătură cu funcționarea sistemului de informații Schengen astăzi. Uh, Trebuie să subliniem faptul că sistemul este funcțional, 7 uh, zile din 7 și 24 de ore pe zi și are obiectivul dual de a sprijini operațiunile polițienești uh, și de cooperare în uh, chestiuni penale și lupta împotriva migrației ilegale. Sistemul conține 72 de milioane de alerte privind persoane și obiecte, funcționează în 29 de state europene și a fost acceptat anul, accesat anul trecut de 4 miliarde de ori. Deci, acest sistem este unul dintre elementele de bază ale sistemului Schengen și, așa cum am spus, funcționează 24 de 24. Între lansarea sistemului SIS-2 în 2013 și sfârșitul anului trecut, Consultarea sistemului a dus la arestarea 37.000 de oameni, peste 10.000 de oameni uh, la peste 10.000 de oameni s-au refuzat intrarea sau uh, rămânerea în statul Schengen. Au fost uh, găsite mai multe mii de persoane dispărute. Au fost găsite persoane pentru a sprijini anchete penale. Uh, mai multe mii de persoane care au reprezentat amenințări la adresa securității noastre au fost uh, găsite, deci cifrele sunt impresionante, sistemul funcționează bine și, dar ca întotdeauna pot fi ameliorate. În 2016, la trei ani după lansarea sistemului SIS-2, Comisia a făcut o evaluare, așa cum se cerea și în temeiul juridic, și concluziile au fost pozitive, dar există Um, s-au identificat și uh, elemente care puteau fi ameliorate uh, și vi le voi prezenta acum. Întâi, folosirea sistemului SIS de statele membre, mai ales a informațiilor din alerte și cunoștințele utilizatorilor sistemului SIS în legătură cu procedurile. În al doilea rând, nevoia unei, unei consultări sistematice a sistemului SIS dacă se consultă o bază de date națională. Nu se întâmplă încă. Uh, folosirea identităților false necesită identificarea prin uh, uh amprente digitale în sistemul SIS și folosirea obligatorie a acestei funcții. Un alt uh, neajuns identificat sunt deficiențele în calitatea datelor, cum ar fi date incomplete sau incorrecte introduse de statele membre în sistem. Un alt element este nevoia de a pune la dispoziție resurse tehnice, financiare și contractuale la nivel central și național pentru um, a permite gestionarea schimbărilor sistemelor mai rapid și mai eficient. Nevoia de a ameliora continuitatea sistemului și disponibilității lui atât la nivel central cât și la nivelul statelor membre și, um, în fine, nevoia aplicării, uh, aplicării protecției datelor, sistemul SIS, care trebuie reevaluată pentru a asigura aplicarea uh, schimbărilor celor mai recente uh, din cadrul european pentru protecția datelor. Deci, acestea au fost concluziile evaluării. Dacă doriți contextul tehnic, în ceea ce privește valoarea pe care o facem astăzi, principala concluzie este că nu avem doar o propunere, ci trei. Și acest lucru reflectă uh, structura legislativă uh, actuală, puterea poliționească și judiciară pe de o parte și controlele la frontieră pe de altă parte și reflectă dorința de a acopera și returnarea pentru care a fost propus un al treilea regulament acum. Această structură triplă este complexă, dar este și necesară, pentru că reflectă diferitele modele de participare ale statelor membre în diferitele părți ale activului Schengen. Chiar dacă am fi dorit să evităm acest lucru, serviciul nostru juridic Ehm, ne-a recomandat să păstrăm această structură din cauza nevoilor statelor membre. Acum, dacă analizăm substanța, pe lângă schimbările tehnice, care sunt rezultatele directe ale evaluării, există și o serie de schimbări eh, eh, mai politice, să spunem, în legătură cu elementele biometrice. Se extindă Um, numărul uh, elementelor de identificare biometrică care pot fi folosite, pe lângă amprentele digitale, amprentele palmei, din cauza unui nivel operațional exprimată de statele membre, imaginile faciale existau deja, dar pot fi folosite și în scopul identificării acum, pentru că tehnologia actuală permite acest lucru azi. Deci, uh, la nivel juridic, trebuie să reflectăm această, uh, această evoluție a tehnologiei și ADN-ul este o posibilitate, mai ales când vine vorba de persoanele dispărute, a căror identitate trebuie să fie confirmată dacă nu sunt disponibile alte modalități biometrice de a face acest lucru. Apoi, e nevoie de o um, căutare după aspectele digitale dacă există dubii. În fine, să propunem o nouă categorie de alerte pentru persoanele necunoscute uh, care uh, pot avea legături cu criminalitatea organizată. Deci uh, să se lanseze alerte pe baza unor amprente digitale sau a palmelor dacă există motive serioase să se considere că aceste amprente sunt ale făptașului unei uh, uh, infracțiuni, cum ar fi amprente de pe o armă, de exemplu. S-a propus uh, să se aplice măsuri pentru schimbul mai eficient de informații legătură cu suspecții de acte teroriste, cum ar fi crearea de alerte obligatorii privind persoanele și obiectele implicate în activități uh, uh teroriste. Deci, cuvântul cheie este obligatoriu. Azi e doar posibil. Um, apoi, indicarea în alertă dacă persoana este implicată în activități teroriste sau cu legătură cu terorismul, apoi introducerea unei noi acțiuni, așa numită verificare de anchetă, între um, verificarea um, la distracție și verificarea obligatorie în momentul interogării persoanei. O a treia categorie de, schimbă, de schimbări substanțiale sunt uh, alertele preventive. Uh, sunt, există schimbări privind alertele, privind persoanele dispărute, Um, cu alerte uh, dacă se bănuiește uh, răpirea de către părinți. Dacă, sau dacă există riscuri mari de răpire iminentă de către părinți, atunci paza de frontieră și uh, poliția vor cunoaște acest risc, vor examina circumstanțele în care călătorește un copil în situație de risc și pot chiar să rețină copilul pentru a-l proteja. Deci este, cred, o măsură foarte importantă care va ameliora situația. A patra categorie este una mai mare, E vorba de returnare, e vorba de alertă de returnare și refuzul intrării pe teritoriu. Deci, prin această nouă propunere separată privind returnarea, introducem o nouă categorie de alertă în SIS, cum ar fi alerte privind migranții ilegali care nu au dreptul să rămână în zona Schengen și trebuie să se întoarcă în țările lor de origine. Prin introducerea unei alerte privind returnarea în sistemul SIS, va fi posibil ca autoritățile să afle dacă persoanele returnate au plecat cu adevărat sau nu din spațiul Schengen. În plus, um, autoritățile vor fi informate dacă uh, persoanele uh, de returnat nu au părăsit uh, spațiul Schengen și astfel vor putea lua măsurile necesare pentru a aplica ordinul de returnare cât de repede e posibil. Apoi, introducerea um, alertelor privind returnarea în SIS va descuraja deplasările secundare, pentru că migranții ilegali nu vor mai putea evita pur și simplu aplicarea unei decizii de returnare, eh, mutându-se pur și simplu în alt stat membru UE. Pentru că informația nu mai este eh, păstrată de un stat membru, ci va traversa granițele interne ale spațiului Schengen. Apoi, se va permite un schimb mai bun de informații și cooperare cu autoritățile americane în scopul returnării și este important să notăm faptul că nu se va modifica domeniul de aplicare. Astăzi, deja, în temeiul juridic uh, actual al SIS, e posibil să se folosească sistemul pentru a sprijini până în aplicarea directivei privind returnarea și pentru a lupta împotriva migrației, imigrației ilegale. E vorba de interzicerea intrării pe teritoriu pentru a împiedica intrarea um, persoanelor returnate din nou pe teritoriu. Una, o a cincea categorie de schimbări de substanță uh, se referă la utilizatorii instituționali, deci cine poate folosi sistemul. E vorba în primul rând de agenții. În ceea ce privește agenția Eurojust, uh, se aplică aceleași drepturi de acces ca și până acum. În, cazul Europolului, propunem extinderea drepturilor de acces pentru a permite Europolului să aibă acces la toate alertele din sistem și Comisia consideră că astfel se reflectă mandatul Europol din noul regulament Europol și reflectă și implicarea activă a Europolului în uh, lupta împotriva traficului de migranți și a exploatării sexuale a copiilor. Legăturile cu terorismul și criminalitatea organizată sunt bine cunoscute și accesul extins permite uh, să nu se piardă oportunități pentru a face schimb de experiență la nivel analitic. În ceea ce privește agenția Frontex sau Agenția Europeană pentru uh, uh, Frontiere și Garda de Coastă, uh, care azi nu are acces la sistemul SIS, cred că trebuie să se permită accesul și um, mai ales uh, din cauza nevoilor echipelor care funcționează în hotspot-uri pentru care au nevoie de acces la datele SIS pentru a oferi sprijin tehnic și operațional statelor membre în care funcționează. Aceste propuneri permit uh, staffului să aibă acces la sistemul central SIS, însă nu vor putea acționa în cazul alertelor decât dacă uh, țara gazdă îi autorizează să face acest lucru. Deci folosesc sistemul doar în scopuri de consultare, dar um, nu um, participă la punerea aplicare a alertelor. Ultima agenție pe care trebuie să o menționez este EULISA, care va fi în continuare responsabilă pentru gestionarea operațională uh, a sistemului așa cum s-a prevăzut, dar uh, există loc de mai bine, mai ales când vine vorba de calitatea, de analiza calității datelor și statisticile care pot fi transmise agenției. Facem propuneri pentru a consolida această posibilitate și uh, pentru a arăta care sunt așteptările de la EULISA când vine vorba de testarea unor informații suplimentare. În fine, doamnă președinte, ajung la sfârșitul prezentării mele câteva cuvinte legătură cu costurile. Costul suplimentar total pentru punerea aplicare acestor schimbări între 2018 și 2020, conform prevederilor noastre, este de 67,9 milioane de euro. 64,3 milioane pentru actualizări tehnice, pentru actualizarea prevederilor uh, pentru uh, chestiuni juridice și polițienești și 3,6 milioane pentru actualizarea tehnică, uh, pentru propunerea privind returnarea. Bineînțeles, recunoaștem faptul că vor fi și costuri la nivel național din cauza nevoii de a actualiza și a dezvolta sistemele naționale pentru a ține cont de aceste modificări. Comisia va pune la dispoziție 1,2 milioane pentru fiecare stat membru pentru a participa la acoperirea acestor costuri în Uh, contextul uh, programelor naționale pentru uh, garda de, paza de frontieră. Mulțumesc! Present. Vă mulțumesc pentru prezentare. Suntem cu toții de acord, cred, că nu e doar important să se colecteze date, dar în același timp e și mai important să se asigure calitatea și corectitudinea datelor. Dacă nu, um, această colectare a datelor nu va fi eficientă. Cred că vom avea o dezbatere interesantă în legătură cu modul în care uh, pot fi exploatate dosarele în diferite scopuri. Și nu trebuie să uităm că în curând s-ar putea să apară propuneri de interoperabilitate. Deci trebuie deja să ne gândim la această posibilitate atunci când discutăm noi idei în legătură cu sistemul SIS. Dau acum imediat cuvântul în legătură cu toate cele trei dosare. Mai întâi domnului Coelio, raportorul nostru de la PPE, care este probabil una, unii dintre deputații cu cea mai multă experiență în legătură cu sistemul de informații Schengen. Vă rog, domnule Coelho. Let me start by thanking the European Commission for its complete... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi Comisiei pentru prezentare. După cum am auzit, sunt multe cifre care ne arată că SIS este cea mai mare bază de date de securitate din Uniunea Europeană. 70 de milioane de alerte, 4 miliarde de uh, accesări anul trecut. Asta subliniază că au fost peste 200 de mii de persoane găsite în 2016 uh, 30% mai mult decât în 2015. Într-adevăr, SIF este baza de date cea mai mare, cea mai uh, folosită și cea mai bine implementată în domeniul securității și justiției. Este un uh, succes recunoscut um, um, și apără o mare realizare a Uniunii Europene, libera circulație, ne apără frontierele externe, îmbunătățește securitatea internă și este instrumentul principal pentru cooperarea judiciară între statele membre. Parlamentul European a luptat întotdeauna pentru ca SIS să se dezvolte într-un anumit uh, fel uh, și în conformitate cu anumite obiective. SIS trebuie să aducă valoare adăugată autorităților uh, pe teren, trebuie să ofere securitate cetățenilor și să respecte în același timp drepturile fundamentale. Acesta este motivul pentru care uh, Parlamentul, când s-a creat SIS-2, a solicitat mai multe funcționalități, mai multe tipuri de accesat, dar și o uh, revizuire la mijlocul perioadei. Știam că provocările sunt uh, în continuă schimbare, dar și că schimbările prea rapide sunt de multe ori în negative pentru cetățeni și nu ajută neapărat. Tocmai de aceea uh, salutăm aceste propuneri. Colegul meu uh, Lenners, raportor pentru propunere uh, și care își cere scuze pentru că nu poate fi prezent, face parte de conferi- pentru că participă la conferința grupului PPE la Malta. Dorește să transmită că salutăm uh, propunerea și eforturile de a aborda problema în ceea ce privește returnarea migranților ilegali. Rata de returnare efectivă a fost scăzută chiar sub 40% în ultimii ani, cu diferențe mari între naționalități. Este necesar să crească rata de returnări pentru a menține un echilibru al sistemului esențial pentru a-i uh, proteja pe cei care chiar au nevoie de protecție. Problemele ce țin de returnarea uh, imigranților ilegali sunt complexe. Propunerea actuală de a impune obligația statelor membre de a introduce în decizii de a introduce noi elemente în, în deciziile SIS uh, sunt binevenite. Sunt esențiale pentru a îmbunătăți eforturile Uniunii Europene uh, pentru uh, a combate migrația ilegală. În ceea ce privește cooperarea polițienească, se, țin, se ține cont de provocările și recomandările identificate în, în evaluarea la mijlocul perioadei. Într-adevăr, SIS este un sistem orizontal și sunt convins că aceste modificări vor permite să avem o mai bună, mai bune informații. În primul rând, vor fi mai multe instrumente pentru a face față așa numitei crize a refugiaților. Statele membre uh, vor uh, putea lua decizii de returnare și vor avea mai mult acces la agențiile ce lucrează pe teren. Vor fi apoi mai multe instrumente pentru a combate criminalitatea gravă și terorismul, date biometrice, dar și alerte pentru persoane căutate pentru terorism. În al treilea rând, vor fi mai multe instrumente pentru protecția copiilor. Va exista o alertă specifică pentru uh, copii care um, ar putea să dispară Ă, de asemenea, încercăm să consolidăm sistemul. Există o țintire sau un obiectiv de îmbunătățire a calității datelor și a sistemului. Eu cred că putem îmbunătăți totuși această propunere. În primul rând, este important să avem un dialog constructiv cu Comisia. Aș dori să invit ă, Comisia și raportorii din umbră la reuniuni ă, pregătitoare pentru a parcurge aceste propuneri. Am uh, deja câteva întrebări uh, către comisie. De la bun început, comisia și acest parlament au susținut că nu trebuie să existe nicio copie națională, că ar trebui să ne concentrăm asupra unui sistem central în care ar exista alerte, dar nu uh, copii la nivel național. Compromisul uh, Uh, a fost să lăsăm opțiunea la latitudinea statelor membre. Astăzi, în ciuda faptului că se concep alte sisteme la nivel uh, centralizat, Comisia propune să se facă uh, se propune obligativitatea copilor naționale pentru SIS. Nu pot decât să întreb de ce. Dați-mi voie să intru mai mult în detalii cât timp uh, n-a funcționat sistemul anul trecut, cât timp n-au funcționat uh, uh, comunicările. Nu am investit suficient în rețeaua care conectează statele membre cu sistemul central. Aș dori ca Comisia să-mi răspundă, răspundă la aceste întrebări. Și mai multe întrebări apar. Cât ar costa? Mi s-a spus că Comisia este dispusă să acorde 1,2 milioane statelor membre, dar bineînțeles nu va fi suficient. Ar trebui toate statele membre să-și actualizeze copiile naționale, având în vedere că acum nu sunt incluse datele biometrice. Ultima întrebare se referă la Regatul Unii. După cum știți, a fost invocat articolul 50 ieri. Din câte am înțeles, Regatul Unit primise acces uh, la SIS în domeniul cooperării judiciare. Care este situația actuală în cazul în care uh, Regatul Unit ar dori să, folosea, să aibă acces în continuare la SIS pentru controlul frontierelor? Care ar fi condițiile? Este posibil? Uh, cu siguranță că nu are niciun sens ca Regatul Unit să ni se alăture acum că pleacă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Coelho, mulțumim pentru că ne-ați prezentat cele trei dosare, dar și pentru că ați adresat de la câteva întrebări foarte concrete. La toate cele trei dosare avem aceeași raportor din umbră. Am să încep prin a da cuvântul raportorilor din umbră, iar apoi, dacă mai dorește cineva să intervină, le voi da cuvântul. Voi începe cu raportorul din umbră pentru SND, Miriam Dali. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru uh, prezentarea propunerii, mulțumesc domnului Coelio pentru pozițiile exprimate. Aș dori să prezint uh, și eu poziția noastră la social-democrați uh, și uh, preocupările noastre despre cum poate fi îmbunătățit sistemul. Sunt de acord că sistemul funcționează, dar asta nu înseamnă că nu se poate mai bine. Și există anumite um, puncte asupra cărora putem coopera și sunt de acord uh, cu uh, raportorul referitor la nevoia unui dialog cu comisie și între noi, pentru că mi se pare că este singura cale de a îmbunătăți cele trei propuneri pe care le discutăm astăzi. Încep de la uh, început spunând că salutăm uh, propunerile, mai ales în acest moment în care considerăm că este uh, nevoie să acordăm autorităților europene instrumentele necesare pentru a oferi cetățenilor securitatea la care se, uh, la care se așteaptă dar în același timp să și garanteze drepturile lor fundamentale. Asigurarea securității este o obligație pentru noi toți ca legiuitori și de aceea considerăm că trebuie să continuăm să consolidăm instrumentele pe care le avem pentru a ne asigura că, ele, că aceste instrumente acționează la timp și în mod uh, eficace și eficient niciun fel de alt sistem de cooperare judiciară nu uh, procesează atâta, timp, atâta flux de informații în atât de puțin timp. Tocmai asta ar trebui consolidat. Tocmai de aceea salutăm uh, propunerea de a putea combate terorismul prin uh, alerte SIS în cazuri ce țin de infracțiuni legate de terorism. În calitate de raportor din umbră pentru grupul SND, trebuie să subliniez că grupul nostru consideră că uh, cu 2 milioane de utilizatori finale ai sistemului, este necesar să ne asigurăm uh, că datele biometrice incluse în sistem sunt uh, folosite numai când este necesar și proporțional. Asta este în conformitate și cu regulamentul privind protecția datelor, mai ales că uh, vor, va crește cantitatea de date incluse în sistem. Trebuie să ne asigurăm că sunt uh, aplicate toate garanțiile necesare. În această epocă um, uh, de evoluție tehnologică, datele cetățenilor sunt cât se poate de importante, iar viața privată a cetățenilor este uh, Uh, un drept care trebuie uh, garantat. Salut de asemenea introducerea alertelor privind copiii dispăruți, um, plus alerte preventive pentru copii care uh, sunt supuși riscului de a fi răpiți. Și salut propunerile din partea colegilor, inclusiv din partea mea, pentru aceste alerte și în cazul uh, riscului de uh, răpire de către părinți, salut faptul că această alertă se face, poate fi introduce numai de către autorități uh, juridice, deci există un cadru juridic aici. Categoria de persoane diferi, dispărute este luată separat. Asta înseamnă că se pot trata aceste cazuri cu sensibilitatea aferentă. Sperăm că se va promova colaborarea transfrontalieră pentru a ajuta autoritățile să colecteze datele necesare în timp util. Încă un punct referitor la utilizarea uh, SIS pentru returnarea resortizanților uh, țărilor terțe aflați ilegal pe teritoriul UE. Trebuie să nu amestecăm uh, lucru, două lucruri diferite fără garanțiile necesare, mai ales că Comisia spune că nu se schimbă domeniul de aplicare al SIS, chiar dacă se spune că deja se folosește, folosește acest sistem pentru returnări. Vor exista noi puncte incluse, de exemplu, faptul că autoritățile de migrație vor trebui să introducă uh, deciziile de returnare și interdicțiile de intrare în uh, baza de date. În acest uh, sens am câteva întrebări. Uh, avem uh, câteva preocupări comune cu, raport, cu cele ale raportorului în ceea ce privește aspectul financiar. Deci prima noastră întrebare se referă la buget. Propunerea Comisiei a spus că se vor aloca 68 de milioane până în 2020, însă nu avem informații despre ce se va întâmpla după. Întrebarea este, sistemul se va susține singur? Care sunt costurile de funcționare prevăzute? Uh, în ceea ce privește propunerea privind uh, verificările la frontiere, se vor lua banii din Fondul de Securitate Internă, fonduri alocate pentru sistemul intrare-ieșire uh, după ce a scăzut uh, bugetul pentru această propunere. Ne întrebăm pe ce bază juridică s-a schimbat, s-a schimbat utilizarea acestor fonduri și legiuitorii au fost implicați în acest proces un o, alt element, datele. Propunerea spune că dacă datele despre o persoană sunt uh, stocate, persoana poate avea acces la aceste date pentru a se asigura că sunt uh, corecte și poate solicita uh, schimbări dacă este necesar. Am dorit să aflăm mai mult din partea Comisiei despre acest uh, punct. De asemenea, uh, mă refer la categoria persoanelor necunoscute, am înțeles că va fi vorba mai ales de amprente prelevate în uh, cazuri de infracțiune, când uh, persoana respectivă nu este identificată. Care este obiectivul final? Cum poate funcționa acest lucru în mod concret? Și încă un punct referitor la faptul că statele membre vor putea uh, uh, suferi uh, sancțiuni dacă uh, este, uh, dacă sunt cauzate daune unei persoane. Ce fel de tipuri de daune uh, sunt vizate aici? Mulțumesc, spune doamna președinte. Multe întrebări. Uh, sperăm că comisia ne va răspunde. Urmează domnul Hala Ahu din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc comisiei. Grupul ECR recunoaște uh, problemele uh, pe care încearcă să le rezolve Comisia cu această propunere, în special imigrația ilegală și infracționalitatea. Și recunoaștem și nevoia de a găsi soluții. Sprijinim obiectivele uh, propunerii și o bună parte din detalii dar nu vrem să, să spunem mai mult despre asta acum. O întrebare specifică și un comentariu deja menționate de domnul Coelio. Propunerea comisiei stipulează că pe lângă uh, sistemul central SIS, sistemul ar trebui să ar urma să includă o componentă națională. Deci fiecare stat membru ar uh, trebui să facă o bază de date o copie parțială sau totală a bazei de date SIS. Anumite state membre, inclusiv al meu, consideră că statele membre ar trebui să poată decide asupra soluției tehnice folosite pentru implementarea regulamentului SIS. În acest caz, dacă doresc să fac cereri, accesări ale bazei de date de la baza de date centrală sau din copia de la nivel național trebuie spus. Când s-a creat uh, instrumentul SIS, în urmă cu câțiva ani, statele membre au fost descurajate de comisie să creeze o copie națională a bazei de date, ci au fost încurajate mai degrabă să facă uh, solicitări la baza de date centrală. Crearea unei copii naționale a SIS nu ar fi neapărat o soluție uh, Um, eficiență din punct de vedere a costurilor în cazul în care baza de date nu este centrală uh, nu este uh, disponibilă. Mult mai ieftin ar fi să se facă mai solidă um, baza de date centrală, plus ar putea duce la probleme de protecția datelor. Pro au fost multe uh, probleme tehnice legate de uh, Uh, trecerea de la sistemul principal la cel de backup. Considerăm că regulamentul trebuie uh, modificat în așa fel încât ambele părți să poată funcționa deodată. Dincolo de asta, ECR sprijină propunerea în uh, linii largi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Halaaho. Ultimul raportor din umbră va fi în numele grupului ALDE, domnul Depre. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi repeta ceea ce foarte bine a, a spus liderul nostru în ceea ce privește SIS, domnul Coelho. Sprijin, deci, um, observațiile generale uh, făcute în ceea ce privește SIS. În al doilea rând, încă nu am avut suficient timp să intru în detaliile tehnice ale propunerii, trei întrebări uh, în ceea ce privește probleme care sunt importante din punctul meu de vedere. În primul rând, consolidarea și introducerea în SIS uh, a unor date suplimentare, fotografii, amprente și așa mai departe. Sunt pentru, dar înțeleg bine propunerea uh, și anume că spune că statele membre care dețin uh, amprente faciale digitale, palmare, pentru anumite persoane, nu sunt obligate să le introducă în SIS. Pot, dar nu sunt obligate. Ceea ce înseamnă dacă există uh, uh, amprente unor, ale unor teroriști și acești teroriști părăsesc teritoriul sub o falsă identitate și mult folosesc identități false. Am văzut asta la atentatele de la Paris, cei care au intrat pe teritoriul european. Dacă nu există o obligație de a transmite aceste informații, vor, vor putea pur și simplu să circule mult mai liber decât alții uh, care au fost uh, marcați pentru alte motive. Nu înțeleg că nu s-a înțeles, uh, că nu s-a încercat uh, definirea sau prevederea obligației ca un stat membru să introducă în uh, SIS eventuale amprente um, pe care le-ar avea ale unor teroriști. Apoi, când se trece o frontieră, din nou vorbesc despre terorism, dacă avem date, nu putem să le transmitem imediat la Europol, la Europol am creat un centru specific pentru lupta împotriva terorismului, însă ei nu pot lucra decât dacă au toate datele. Ei trebuie să facă analize și să le pună la dispoziția statelor membre. De ce nu se prevede ca de fiecare dată când există o alertă privind uh, uh, trecerea unei frontiere sau un control uh, al poliției să se transmită aceste date la Europol, ca să poată, pentru ca ei să poată să-și facă treaba cum trebuie. Apoi, în ceea ce privește interdicția de intrare pe teritoriu, dacă înțeleg bine, un stat membru acum poate introduce în SIS o alertă pentru persoanele care uh, au o interdicție de intrare. Pot. Cu noua propunere se va solicita să fie prevăzut acest uh, lucru în SIS, de deci pentru oricine pentru care s-a dat o interdicție de intrare pe teritoriu. Însă, dacă am înțeles bine, rămâne opțional dacă este vorba de probleme de securitate. Să vă dau un exemplu. Cineva din uh, țara mea, un predicator care instigă la ură și care este trimis înapoi în țara lui. Și uh, Belgia uh, emite o interdicție de intrare pe teritoriu de 5 ani. Dar dacă nu comunică altor țări, poate de fapt să intre oricând în altă țară a Uniunii Europene și după aia să revină în uh, Belgia. Cred că ar trebui să existe o automatizare sistematică în ceea ce privește. Deci nu vine să cred că se folosește, se, se introduc automatisme pentru migrația ilegală, dar nu și pentru a uh, combat, pentru alte cazuri în care se uh, combate terorismul, de exemplu. De ce nu uh, este obligatoriu automatismului uh, notificării în cazuri grave de terorism? Thanks a lot. Maybe one of... Mulțumesc. Poate că unul dintre răspunsuri este că avem atât de multe baze de date pentru atât de multe obiective diferite. Nu știu dacă interoperabilitatea ne va ajuta. Însă poate comisia va avea răspunsul la toate aceste întrebări. Însă înainte să revin la comisie și la raportorul nostru, aș dori să dau cuvântul președinției Consiliului și sper că doamna Brincat ne poate da informații suplimentare referitor la situația de la Consiliu. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor parlamentari, dragi colegi, suntem de acord că sistemul SIS este important pentru siguranța Europei și avem responsabilitatea de a merge mai departe la acest dosar pentru viitorul Europei și al cetățenilor. Acest dosar este o prioritate pentru președinția noastră și am stabilit ședințe suplimentare pentru a face progrese pe această temă. Vom avea o analiză detaliată a fiecărui articol Așa aceasta se întâmplă în grupul de lucru pe tema achiului uh, în domeniul Schengen. Uh, vom termina o primă analiză până la sfârșitul lui mai 2017. Uh, vom coopera, bineînțeles, cu Parlamentul și vă vom oferi toate informațiile necesare. E bine de știut totuși că trialogul va avea loc sub președinția estonă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum Comisiei. Dacă puteți uh, și dacă doriți să răspundeți tuturor întrebărilor, vă rog să o faceți. Mulțumesc foarte mult! și vreau să mulțumesc uh, domnului Coelho și raportorilor din umbră pentru că au prezentat aceste prime comentarii. Eu salut prima propunere a domnului Coelho pentru a avea o ședință pregătitoare pentru a analiza câteva din aceste chestiuni, pentru că, într-adevăr, sunt teme foarte tehnice și va fi nevoie de mai mult timp pentru a le dezbate pe larg. Deci sunt absolut dispus și e binevenit să avem astfel de întâlniri. Voi începe cu întrebările domnului Coelho. V-am spus, este probabil persoana de aici care cunoaște cel mai bine sistemul SIS. Este practic un adevărat părinte fundator al acestui sistem pe care îl avem astăzi. Deci, este o adevărată onoare că dânsul um, a acceptat uh, responsabilitatea la acest dosar și pentru aceste nouă propuneri. Vă mulțumesc pentru aceasta. Acum, trecând la întrebări. De ce am propus copii naționale? O întrebare pe care a pus-o și domnul Haloalo. Vreau să vă spun că și aceasta a fost uh, un pic dificil pentru noi. La nivelul uh, pregătirilor ne-am gândit uh, mult la situație și aveți dreptate dacă analizăm din punctul de vedere al principiilor, soluțiile centralizate ar fi de preferat. Pe de altă parte, realitatea ne spune cu totul altceva. SIS este un sistem uh, mult mai hibrid și felul în care a evoluat de-a lungul timpului, felul în care a devenit un sistem performant, de succes, cel pe care îl cunoaștem în ziua de astăzi, se bazează tocmai pe această arhitectură mixtă a sistemului central susținut de sisteme naționale. Realitatea este că avem 24 uh, de state membre astăzi care au copii naționale. Doar 5 dintre ele nu dispun de aceste copii naționale. Și în interviurile cu aceste state membre am văzut uh, că mulți dintre cei care dispun de aceste copii chiar țin la ele, uh, au investit mult în ele și nu ar fi dispuși să renunțe la acestea. Comentariul pe care l-ați făcut, uh, pe bună dreptate, este că sistemul, de fapt, uh, n-a eșuat niciodată până acum, întotdeauna a dat performanțe bune, însă a funcționat pentru că era susținut și de 24 de copii la nivel național, care se ocupa de o bună parte din acest trafic de date uh, în timp real trafic 24 de ore din 24. Atunci când uh, discutam despre SIS în urmă cu uh, mai mulți ani și vorbeam despre uh, aceste sisteme, nu existau sisteme de recunoaștere automată. Acele 4 miliarde de căutări actuale, pentru care e nevoie de un răspuns imediat, în timp real, rezultatul se poate obține tocmai pentru că există această arhitectură a sistemului. Bineînțeles, utilizarea SIS la frontiere va fi acum sistematică, se va face foarte rapid, în mod sistematic se va verifica uh, fiecare pasager și, uh, bineînțeles, uh, din punct de vedere practic, cei care sunt la frontieră nu doresc să aștepte prea mult pentru a face aceste controle. Deci avem nevoie de un sistem robust, susținut, care să uh, scadă în același timp uh, vulnerabilitățile existente. Deci dacă ne gândim la acest context, iată, am ajuns la această propunere, această recomandare, însă e clar că putem uh, dezbate în continuare atât cu dumneavoastră cât și la Consiliu, unde mm, și aici s-a pus un semn de întrebare pe această temă. A doua întrebare, domnule Coelho, s-a referit la Regatul Unit. Știm că Regatul Unit este uh, un utilizator foarte activ al SIS în ceea ce privește cooperarea polițienească. Asta este realitatea astăzi. Ce se va întâmpla peste 2 ani, nimeni nu știe. Vom vedea. Este o întrebare cu răspuns deschis deocamdată. La Celelalte întrebări, dacă îmi permiteți, nu voi intra în detalii prea tehnice, pentru că e mai bine să le discutăm într-un alt context. Câteva dintre ele. Protecția datelor. Doamna Dali a pus această întrebare. Este o temă, într-adevăr, foarte importantă. Noi considerăm că propunerea adoptată de Comisie în decembrie este una la nivelul cel mai înalt în ceea ce privește reguli de protecție a datelor. Am uh, făcut și niște propuneri concrete, cum ar fi regulile de ștergere a datelor, uh, cerințe de proporționalitate, atunci când uh, se trece dincolo de termenul de expirare a unei alerte și care dorește, se dorește să fie extins, reguli foarte clare, precise, perioada de retenție foarte scurtă, cum ar fi, de exemplu, numărul de matriculare a mașinilor, condiții foarte clar în ceea ce privește datele uh, biometrice și felul în care sunt utilizate, deci credem că aceste propuneri sunt într-adevăr la un nivel foarte ridicat din punct de vedere al standardelor, dar putem discuta în continuare. Finanțarea după 2020. Cred că cel mai simplu ar fi să spun e în mâinile dumneavoastră, nu Comisia hotărăște în acest domeniu, însă cred că e corect să spunem că noi considerăm că un sistem uh, performant și absolut necesar e clar că va găsi resursele financiare necesare pentru a-l menține pe viitor. Oricum, va fi o prioritate pentru noi atunci când vom propune noul uh, CFM. Transferul banilor către aceste propuneri care își au originea în propunerea referitoare la frontierele inteligente, a fost uh, discutată, cred, și aici. Și aceasta a fost uh, posibil pentru că la dosarul frontierilor inteligente am făcut foarte multe economii. Bugetul inițial, după cum știți, acolo era mult mai ridicat uh, și aceasta era în conformitate cu studiile și testul pe care le făcusem anul trecut în aprilie. Iată deci de unde vin banii și cum s-au transferat banii responsabilitatea statelor membre. Asta este valabil pentru toate categoriile. Nu există aici o diferențiere. Fiecare stat membru trebuie să fie responsabil de toate aspectele care țin de competența lor în ceea ce privește persoanele și datele lor uh, private. Domnul Depre a pus o întrebare referitoare la datele biometrice. În ziua de astăzi există obligația de a încărca informațiile biometrice, însă nu există și obligația de a face o căutare printre ele. Pentru că e foarte bine să-ți alimentezi sistemul, dar trebuie să și utilizezi datele pe care le ai. Și deseori, în ziua de astăzi, statele membre, din uh, motive numeroase, multe dintre ele, bineînțeles, uh, întemeiate, nu analizează această aceste date și nu le utilizează cu adevărat. Deci uh, scopul nostru este de a schimba situația. În ceea ce privește Europolul, Europolul va avea un rol mai mare. Întrebarea se pune dacă uh, va fi obligatoriu ca Europolul să partajeze informația cu toată lumea. Și eu cred că nu e posibil acest lucru pentru că există un principiu al responsabilității alertei. Europolul nu este cel care deține datele, le primește doar. Uh, deci doar statele membre pot hotărâ cine să aibă acces la datele lor și cine nu. În ceea ce privește interdicția de intrare, ultimul comentariu pe care l-ați făcut. În ziua de astăzi este obligatoriu să se introducă uh, aceste interdicții de intrare pentru cei care au săvârșit un delict grav, dar aceasta nu este valabil și pentru terorism. Deci, pentru cei care există o decizie de returnare, în ziua de astăzi nu există posibilitatea, există posibilitatea, dar nu există obligația în ziua de astăzi ca această informație să fie trecută în sistem pentru interdicția de intrare ceea ce va fi foarte util pentru ca SIS să fie și mai performant. Domnul președinte, cred că am acoperit o bună parte din întrebări, bineînțeles nu toate, dar sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a continua dezbaterea. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, așteptăm mm, noi informații și răspunsuri de-a lungul acestui proces și răspunsuri la toate acele întrebări care au de-a face cu copiile naționale și ce se va întâmpla cu ele. Acum voi da posibilitatea raportorului nostru, domnului Coelho, să intervină pentru comentarii finale. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc uh, colegilor pentru comentariile lor, pentru tot ceea ce au spus. Aștept să lucrăm împreună. Vreau să mulțumesc și comisiei. Bineînțeles, uh, ne vom întâlni la nivelul discuțiilor tehnice pentru a parcurge aceste propuneri. Va fi într-adevăr foarte util. Sper să fim de acord că securitatea este o prioritate și că sistemul SIS este crucial pentru a asigura securitatea și siguranța cetățenilor noștri. Și sper ca și raportorii din umbră să susțină acestea, această idee, pentru că ar trebui să ajungem la un acord la Consiliu până la sfârșitul anului, să nu întârziem mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coelho! Vreau să spun pentru toată lumea că cei doi raportori vor prezenta proiectul la sfârșitul lui iunie, aici la Comisia Libe. Deci, um, o decizie va fi luată, așa cum s-a spus deja, sub președinția estonă. Trecem acum la următorul punct, care va începe însă abia la 11.45. Deci uh, puteți să vă duceți la o cafea, la un ceai, la ce vreți dumneavoastră și să fiți din nou aici pentru următoarea dezbatere.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

apărea. Păstrângea căpătări de persoane care le definitează. Dacă vă iubăm acum, pentru There's not a need to pay. În sensul că la limită am referință, nu rezolv în lăsăm de permisiune, la permisiune. Deci, este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

Dragi colegi, vom continua acum uh, ședința noastră. Urez bun venit doamnei Marlene Bunici. Da, Bunici se pronunță ambasador reprezentant permanent al Maltei pe lângă Uniunea Europeană ne bucurăm că vă aflați astăzi alături de noi pentru a ne vorbi despre Consiliul Justiției și, e, și Afaceri Interne JAI din 27-28 martie, deci din această săptămână. Dau mai întâi cuvântul doamnei ambasador pentru aproximativ 10 minute și apoi Comisiei și, în fine, colegilor pentru dezbatere. Vă rog, doamnă Bonici, aveți cuvântul. Maci. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, dragi colegi, bună dimineața! După cum știți, la începutul acestei săptămâni a avut loc Consiliul JAI, să discută despre afaceri interne luni, pe 27 martie. Consiliul a fost uh, prezidat uh, de ministrul uh, maltez Carmelo Abelo pentru afaceri interne și securitate internă și cel pentru justiție a avut loc pe 28 martie și a fost condus de ministrul maltez pentru justiție, cultură și administrație locală, Owen Bonici. La începutul fiecarei ședințe a Consiliului am spus câteva cuvinte în legătură cu evenimentele tragice de la Londra de săptămâna trecută și am subliniat și mai mult nevoia de a lupta împotriva terorismului împreună, uniți și cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Acest atac ne-a amintit, bineînțeles, de atacurile teroriste de aici, de la Bruxelles, de acum un an, din aceeași zi. Trebuie să facem toate eforturile pentru a preveni pe cât posibil astfel de atacuri oribile uh, și să permitem cetățenilor noștri să se simtă în siguranță. Apoi a început ședința um, de afaceri interne, în care ne-am concentrat pe următoarele aspecte. În domeniul migrației, Consiliul a evaluat punerea în aplicare a declarației de la Malta de pe 3 februarie, um, în care s-au prefăcut o serie de măsuri pentru uh, a lupta împotriva, pentru a aborda problema migrației pe um, ruta central-mediteraneană. Am încercat să vedem cum pot să contribuie statele membre la punerea în aplicare eficientă a declarației. Din păcate, încă prea mulți oameni își pierd viața traversând Marea Mediterană și, având în vedere că a venit primăvara, riscul devine și mai mare cu timpul. Deci, trebuie să continuăm să facem eforturi împreună cu partenerii noștri internaționali pentru a face față acestei situații, respectând, bineînțeles, drepturile fundamentale în toate cazurile, evident. Acțiunile prioritare din declarația de la Malta, reflectate în planul de punere în aplicare, vizează diferite aspecte și se fac toate eforturile pentru a continua punerea lor în aplicare în paralel. E vorba de crearea de capacități pentru pasă de coastă libiană, ameliorarea condițiilor migranților în centrele de primire și ajutorarea celor care doresc să se întoarcă în țările lor, să o facă prin uh, returnările voluntare asistate, lupta împotriva rețelelor criminale, ajutarea comunităților să se dezvolte pentru a oferi oamenilor mijloace alternative de a obține un venit, uh, altele decât traficurile. Bineînțeles, cu abordare regională pentru a evita deplasarea rutelor și pentru a sprijini cooperarea regională. Bineînțeles, există dificultăți și mult va depinde și de situația din Libia. Nu suntem naivi, dar în același timp trebuie să facem tot ce ne stă în putere. Consiliul pentru Afaceri Interne s-a discutat și de planul comun de acțiune de după summitul de la Valeta, deci face referire la summitul de la Valeta care a avut loc în noiembrie 2015. O reuniune a, o, um, a funcționarilor de nivel înalt a avut loc în Malta uh, acum o lună pentru a evalua progresele făcute în punerea în aplicare a planului de acțiune comun de la Valeta și pentru a stabili care de urmat, punerea în aplicare a recomandărilor uh, Um, ofițer, um, funcționarilor de nivel înalt vor face parte din dialogul uh, regional privind uh, migrația. E vorba de procesele de la Rabat și de la Cartun și vor fi evaluate la următoarea reuniune a funcționarilor de nivel înalt din primul trimestru 2018, care va avea loc în Etiopia. În ceea ce privește relocarea, la Consiliul pentru Afaceri Interne s-a discutat și despre punerea în aplicare a deciziilor de relocare. Mai sunt încă multe de făcut și e important să ne coordonăm pe cât posibil ca să facem cât mai multe la timp. Principalul mesaj aici este că este esențial să punem în aplicare angajamentele luate, Italia și Grecia încă au nevoie de mult sprijin. Uh, trebuie să accelerăm punerea în aplicare și asta încercăm să încurajăm statele membre să facă. În ceea ce privește politica de returnare, miniștrii au discutat despre comunicarea și recomandarea Comisiei de la începutul lui martie. Este clar că e nevoie de o politică de returnare mai eficientă, ținând cont de nevoia de acțiune la nivel european în coordonare strânsă între uh, toți actorii implicați. Discuția s-a concentrat pe două aspecte, și anume aspectul extern, cooperarea cu țările terțe pentru uh, readmitere și la nivel înalt, în, în, intern să ne asigurăm că procedurile și sistemele noastre uh, nu permit abuzarea de aceste sisteme și nu previn uh, sau nu împiedică returnările. S-a discutat de asemenea progresele uh, făcute într-un alt domeniu. Uh, președinția um, consideră că acest pachet este prioritar. Uh, Um, din care face parte și regulamentul de la Dublin, așa cum s-a spus și la Consiliul din noiembrie anul trecut și pe baza eforturilor președinției slovace am continuat procesul mm, cu obiectivul de a obține un compromis în legătură cu punerea în aplicare uh, a principiilor responsabilității și solidarității. În ceea ce privește propunerea de creării unei agenții pentru azil. După cum știți, negocierile cu Parlamentul sunt în curs și sperăm să ajungem la un acord cât de repede. Bineînțeles, președinția va continua să facă eforturi pentru a promova inițiativele legate de cât mai multe dintre propuneri. S-a făcut un raport privind sistemele IT pentru gestionarea frontierilor și securitate. Um, ne bucurăm de faptul că negocierile interinstituționale privind sistemul de intrare și ieșire sunt uh, în curs și sperăm că se va ajunge la un acord uh, până în iunie, așa cum a cerut Consiliul European. Și acum trec la ședința pe tema justiției, care a avut loc în ziua următoare, așa cum am spus, și s-au discutat acolo următoarele aspecte. În ceea ce privește furnizarea de conținut digital, ministrilor justiților s-a prezentat uh, un raport uh, uh, privind situația actuală pe baza um, liniilor directoare și rezultatelor de anul uh, trecut. S-au abordat subiectele în clastere la nivel tehnic S-au făcut progrese în legătură cu diferite elemente, cum ar fi criteriile de conformitate, regulile privind furnizarea conținutului digital sau serviciilor digitale și uh, posibilitatea de obține reparare dacă furnizarea de aceste servicii nu are loc sau lipsă, din lipsă de conformitate. După părerea noastră, este o propunere foarte importantă care va contribui la creșterea pieței unice digitale în interesul consumatorilor și al mediului de afaceri, eliminând barierele legate de dreptul contractual, se vor reduce incertitudinile cu care se confruntă mulți dintre consumatori și multe firme din cauza diferențelor din dreptul contractual al diferitelor state membre. Președinția va continua să acordă importanța cuvenită acestui dosar. În ceea ce privește lupta împotriva criminalității în domeniul financiar și finanțarea terorismului, s-a prezentat miniștrilor un raport de progres privind propunerea de directivă de luptă împotriva spălării de bani în dreptul penal și propunerea de regulament privind recunoașterea reciprocă a ordinilor de confiscare și blocare a activelor, pe care Comisia l-a propus în decembrie 2016 în contextul planului său de acțiune pentru a lupta mai eficient împotriva finanțării terorismului. Lupta împotriva terorismului este o prioritate majoră în continuare, pentru că securitatea cetățenilor noștri ne preocupă. Să fac progrese importante în legătură cu uh, propunerea de luptă împotriva spălării de bani prin dreptul penal, propunerea privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de confiscare și blocarea activelor este mai complexă, va dura mai mult și este o muncă de substanță care va, avea, va, va necesita mai mult timp. Dar ambele propuneri ne vor ajuta să luptăm împotriva terorismului din perspective diferite, asigurând statelor membre instrumentele necesare pentru a face față acestor noi provocări legate de finanțarea terorismului. Un alt punct de pe ordinea noastră de zi a Consiliului Ministrilor de Justiție a fost returnarea luptătorilor teroriști, care este o altă problemă majoră cu care se confruntă diverse state membre. Ministrii au discutat opțiuni propuse de coordonatorul european uh, antiterorism pentru a aborda problema din perspectiva justiției penale. Apoi, în timpul prânzului, miniștrii au discutat despre avertizorii de integritate și modalitățile de a le oferi protecție sporită. Ei joacă un rol semnificativ în societățile democratice și um, comunică în legătură cu uh, comportamente ilegale legate de corupție și fraudă. Parlamentul European a cerut un raport pe acest subiect și Comisia a lansat o consultare publică. Obiectivul discuției de la prânzul Ministrilor Justiției a avut obiectivul de a oferi oportunitate Ministrilor Justiției pentru a-și oferi punctul de vedere în legătură cu acest subiect. În fine, pentru a informa și avea da o discuție informată privind proiectul de regulament în legătură cu crearea Procuraturii Europene au avut loc în, marja, uh, pe mar, în marginea Consiliului pentru Justiție. După cum știți, la începutul lunii Consiliul a discutat la Consiliul, Consiliul European s-a discutat acest subiect și s-a deschis calea cooperării sporite pentru crearea Uh, biroului Procurii, Procuraturii Europene. Doresc să subliniez faptul că această reuniune nu a avut loc în cadrul Consiliului pentru că proiectul de regulament și uh, activitatea pe acest subiect în Consiliu este uh, deocamdată suspendată. A fost o reuniune informală, președinția a facilitat organizarea ei, dar nu voi intra în detalii în legătură cu acest punct. Dar această discuție care a avut loc marți a reprezentat o oportunitate de a ne asigura că toată lumea știe care sunt, vor fi următorii pași și, pentru a permite, și de a permite coordonarea. Președinția va continua să faciliteze aceste discuții, să ofere un forum pentru astfel de discuții. Mulțumesc! Vă mulțumesc! doamnă Bonici, pentru că ne-ați oferit uh, toate aceste informații în legătură cu justiția și afacerile interne și ne-ați amintit încă o dată, chiar dacă noi aici știm acest lucru la libe, că uh, când e vorba de securitate și de migrație, trebuie să ținem cont și o dimensiune externă pentru a găsi o soluție, să nu ne confruntăm doar pe aspectele interne Bineînțeles, aici vorbim despre uh, afacerile interne, de aceea avem alături pe noi uh, reprezentanții Comisiei de la DG Just și DG Home. Voi da cuvântul mai întâi domnului Fonseca Maria pentru a ne pentru a adăuga ce dorește în legătură cu justiția. Madamele președinte, madame Sipel, madame Bonici. Eh, doamna președinte, doamna Zipel, doamna Bonici, după această prezentare foarte mm, cuprinzătoare din partea doamnei Bunici, nu am foarte mult de adăugat. Aș dori să încep prin a spune că discuțiile informale despre uh, parchetul uh, european uh, sunt în curs și sper că vom uh, reuși rapid să ajungem la un uh, bun rezultat. Dar, bineînțeles, discuțiile formale, în cel mai bun caz, vor începe săptămâna viitoare și depinde de statele membre să semneze scrisoarea. Sunt uh, optimist în mod prudent. În ceea ce privește celelalte puncte, aș dori să vă confirm că la dezbaterea orientativă pe care am avut-o în ceea ce privește justiția penală. Am avut o dezbatere foarte bună, o dezbatere care s-a referit la toate punctele în discuție. Ministrii au deschis în mod, au discutat în mod deschis despre retenția datelor, despre probele electronice despre problema criptării și pot să vă confirm că vom în, în urma consultărilor vom veni cu uh, un document în luna iun, iunie. În ceea ce privește contractele digitale, așteptăm și noi abordarea generală a Consiliului în iunie. Suntem convinși că în acest dosar va trebui să menținem un paralelism și echilibru între nevoia uh, lumii uh, de afaceri referitoare la piața unică și protecția consumatorilor atât de importantă la nivel european. Este foarte greu să mai spun mai multe despre asta, având în vedere că așteptăm discuția ce ne va aduce la o abordare unică în iunie. Atât. În ceea ce privește pe denunțători, Comisia înțelege că este un exercițiu politic și foarte important. Încercăm să găsim abordarea cea mai coerentă și ne bazăm pe lucrările Uh, Consiliului, uh, astfel încât să putem respecta uh, termenele. Thanks a lot and regarding looking forward to good cooperation. Mulțumesc și în ceea ce privește buna cooperare cu Parlamentul pentru a respecta termenele, cred că acest Parlament în ultimele luni și în ultimii ani că dacă este necesar, noi lucrăm din greu, foarte rapid și uneori ne lipsește aceeași motivație și același spirit din partea altora. Dar înainte de a intra în detalii, aș dori să dau cuvântul doamnei Grau de la DG Home, de la Comisie. Mulțumesc, nu am uh, mult de adăugat Aș dori să subliniez două lucruri. În primul rând, Comisia a insistat asupra nevoii de a ne consolida eforturile în ceea ce privește uh, relocarea. Și apoi aș dori să spun că am făcut un debrief privind misiunea în Statele Unite, am uh, făcut consultări pe Twitter, Facebook, Google, um, au existat discuții uh, pe acest subiect și vom continua uh, pe acest subiect la reuniunea ofi oficialilor de rang înalt. Thanks a lot for these additions. Mulțumesc pentru aceste completări. Trecem acum la, trec acum la colegi care doresc să intervină. Am văzut doi dintre ei. Începem cu domnul Coelho. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc pentru prezentarea um, făcută. Cred că deciziile Consiliului JAI corespund cu preocupările noastre principale. Sunt dezamăgit la două puncte și aș dori să aflu mai multe despre ele de la dumneavoastră. În primul rând, în deciziile finale, Consiliul spune sau în fine, vorbește despre obiectivul de a face cât mai multe progrese la dosarul EASA înainte de iunie. Trebuie să vă spun că de la bun început speram că uh, vom putea finaliza acest dosar uh, în timpul președinției malteze. Nu numai pentru că sunt de părere că guvernul maltez ar sprijini acest dosar, dar și pentru că există o înțelegere a importanței unei agenții puternice și din câte uh, am înțeles până acum, înseamnă că s-a renunțat la acest obiectiv. Consiliul a renunțat la ideea de a finaliza dosarul în timpul președinției malteze. Dacă greșesc, vă rog să mă corectez, să mă corectați. Un alt punct la care sunt uh, dezamăgit este referitor la Consiliul și sprijinul său uh, față de celelalte instituții pentru a lucra la ETIAS și uh, sistemul de intrări și ieșiri. Consiliul spune că trebuie să existe un acord până la finalul lui iunie și apoi să se intre în discuții cu Parlamentul. Am înțeles. Se pare că pentru Consiliu uh, prioritățile pentru această bază sunt uh, ETIAS și intrări, ieșiri. Uh, în cel, cel mai devreme aceste sisteme pot fi funcționale după 2020, dar problemele le avem și acum și trebuie să avem soluții acum din punctul meu de vedere, prioritatea ar trebui să fie SIS, despre care tocmai am uh, uh, discutat în urmă cu câteva uh, minute. SIS este cea mai bună bază de date, funcționează deja și, din punctul meu de vedere, asta ar trebui să sprijine Consiliul. Deci, prioritatea pentru a avea soluții la nivel de securitate ar trebui să fie întâi SIS și apoi noile um, Uh, instrumente pe care le vom avea în 4-5 ani. Deci uh, sunt dezamăgit că Consiliul uh, oferă prioritate altor baze de date. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Coelio, pentru observații și întrebări. Văd că Miriam Dali dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ambasador Benici, aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, imigrația. Doamna ambasador s-a referit la asta și a subliniat că prioritatea este implementarea declarației de la Malta și cum pot uh, contribui statele membre la implementare. Și, bineînțeles, a pus accentul pe colaborarea cu partenerii internaționali. Însă, noi am vrea să știm ce se întâmplă între statele membre. Ministrul pentru afaceri interne din Malta, responsabil pentru acest sector, a spus, și nu pentru prima dată, că um, este esențial să se acționeze rapid și că vor exista noi tragedii în uh, Mediterană în această vară când vremea se va îmbunătăți. Suntem la sfârșitul lui martie, nu mai este mult timp, vorbim despre acest subiect de mult timp. Știu că președinția malteză face tot ce poate pe acest punct, dar se pare că Consiliul nu este la fel de dornic. S-a spus că implementarea relocării este aproape inexistentă. Ați spus că mai trebuie făcut uh, foarte mult în, din acest punct de vedere. Însă, ce împiedică statele membre să implementeze ceea ce au decis? Ați, v-ați referit la Italia și Grecia. Până la urmă vorbim despre o picătură într-un ocean în ceea ce privește uh, problemele cu care ne confruntăm. Cum abordează Consiliul această situație? Pentru că nu pare să existe o adevărată voință politică în acest sens. Mai mult amânăm uh, rezolvarea problemei de la lună la lună, la an la an. O altă întrebare. Unul dintre punctele discutate la uh, JAI au fost uh, frauda privind documentele de călătorie. Consiliul a adoptat concluzii privind un plan de acțiune pentru a răspunde la acest tip de fraudă. Concluziile se concentrează asupra importanța unor documente mai sigure, um, îmbunătățirea bazelor de date și schimbarea temeiului juridic Colegul meu a menționat că azi dimineață am uh, vorbit despre sistemul SIS și articolul 36 din acesta. Aici se includ uh, verificări ale documentelor de identitate false. Aș vrea să știu uh, ceva despre acest plan de acțiune discutat la Consiliu. Este separat de acest sistem? Și cum putem să ne asigurăm că nu există suprapuneri? Mulțumesc. Mulțumesc, Miriam. Îi dau cuvântul acum domnului Dupre. Uh, merci, président. Uh, J'ai écouté avec beaucoup d'attention le rapport qui a été fait. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu foarte mare atenție uh, prezentarea făcută de președinția Consiliului și am senzația că ultima reuniune JAI uh, a avut loc într-o ambianță foarte uh, veselă, poate chiar euforică. După Consiliul Jai am citit uh, câte ceva în presă despre asta. Ce am citit? Că Austria a solicitat să nu fie obligată să participe la faza de uh, relocalizare, care în principiu este obligatorie pentru toate statele membre am citit că grupul de la Visegrad a uh, făcut un comunicat spunând că este, ina, este exclus ca țările din Visegrad să asculte uh, sau să se supună șantajului și uh, celor impuse de la nivel european. Deci, poate că ambianța nu a fost așa de uh, lipsită de emoții cum ați prezentat-o dumneavoastră. Deci ce va face Consiliul în acest sens? Există un, uh, o responsabilitate a Consiliului, dar și a Consilie, Comisiei. Comisia spune că nu va ezita să-și folosească forțele uh, acordate de tratate, dar aș vrea să știu ce înseamnă asta concret. Apoi, o altă informație uh, m-a frapat și anume Parlamentul maghiar a adoptat un, o lege pentru a, uh, a deține în mod sistematic solicitanții de azil. Ați verificat dacă toate acestea sunt în conformitate cu dispozitivele și valorile europene? Comisia Gardiană a Tratatelor are în vedere să acționeze într-un fel sau altul aici? Monsieur, Mulțumesc, domnule Depre. Acum aș dori să adaug și eu o întrebare, să fac câteva observații. Observația ar fi că aud din partea celor 28 de state membre că, bineînțeles, că ar vrea să-i ajute pe adevărații refugiați, dar că sunt împotriva migrației ilegale. Mă întreb dacă asta este adevărat, de ce nu, cooperează, uh, nu consolidează cooperarea cu anumite organizații pentru a crește numărul de transfer de transferuri, pentru că astfel ar putea avea refugiați adevărați, dar uh, altfel nu prea înțeleg ce spun. Două întrebări concrete. În primul rând, în ceea ce privește criptarea. Uh, în această săptămână am ascultat uh, anumite mesaje în care ni se spunea că, bineînțeles, avem nevoie de criptare și avem nevoie de criptare end-to-end -end uh, pentru persoane private, cât și pentru întreprinderi. Și nu dorim să avem uh, o portiță de intrare, dar în anumite cazuri specifice dorim totuși să uh, putem avea acces la comunicarea unor persoane. Eu nu sunt expert, dar aș vrea să întreb Consiliul și Comisia dacă au vreo idee de cum se poate face asta tehnic. Să se aibă acces la uh, comunicarea criptată fără a avea niciun fel de backdoor. Există vreo cale de a afla mai multe despre asta? Apoi, în ceea ce privește ETIAS, o întrebare foarte pe scurt. Din punctul meu de vedere, statele membre în continuare pregătesc sistemul PNR. Considerați că e vreo șansă ca dacă ne grăbim cu decizia ETIAS să reușim să punem acest uh, sistem în practic uh, rapid? Aș dori să dau uh, cuvântul acum doamnei ambasador Bonici. Mulțumesc. Am să încerc să răspund la câteva dintre aceste întrebări și după aceea, bineînțeles, um, comisia este binevenită să completeze ceea ce spun eu. În primul rând, în ceea ce privește EASO, propunerea făcută, eu cred că trebuie să facă cât mai uh, repede cu putință și, de fapt, așa va fi. Sper să fie chiar înainte de iunie nu vreau însă să anticipez aici și uh, sper să ne descurcăm bine. Am cooperat foarte bine și cu membrii uh, Parlamentului European, deci să sperăm că o putem face. S-a pus o întrebare vizând uh, uh intrările și ieșirile după cum știți, am inițiat uh, trialogul săptămâna trecută. Există dezbateri și la nivel tehnic uh, foarte înaintate și sperăm să încheiem și acest dosar, așa cum ne-a cerut uh, Consiliul European, până la sfârșitul lui iunie. În ceea ce privește ETIAS, așteptăm poziția Consiliului până la sfârșitul lunii iunie. ETIAS este un dosar mult mai complex, știți și dumneavoastră, să sperăm că ne vom descurca bine. Și în paralel lucrăm și la sistemul SIS. Um, încercăm, așa cum ați văzut în această dimineață, să grăbim lucrurile, pentru că avem un sistem deja implementat, deci nu trebuie conceput unul de la zero, deci uh, trebuie să lucrăm foarte rapid cu instrumentele deja existente. Aici sunt absolut de acord. Dacă ne referim la declarația de la Malta, aici um, S-au făcut multe înaintea summitului de la Malta pentru a, a pregăti lucrările cât mai repede cu putință și pentru a ne asigura implementarea. Avem și un plan de acțiune care a fost conceput. Asta înseamnă că ne întâlnim în mod regulat cu toți actorii implicați și chiar mâine dimineață la ora 8 am o astfel de întâlnire ne întâlnim și în cadrul așa numitului IPCR, Cooperăm cu alte instituții și cu statele membre, cu organizații internaționale, cu agențiile europene care sunt și ele prezente și au un rol important uh, la nivelul de implementare. După cum știți, situația este foarte delicată pentru că depindem de Libia. S-au făcut însă deja multe lucruri, s-au um, adoptat proiecte și la nivelul Comisiei care vor fi implementate de uh, organizațiile internaționale. Secretariatul pentru Refugiați de la Națiunile Unite și uh, OIM. Nu putem însă grăbi mai mult lucrurile, dar uh, monitorizăm uh, în mod regulat uh, implementarea. toate cursurile de formare prevăzute pentru paza de coastă libiană au fost executate și acum trecem la un nivel mai practic din punctul de vedere al trainingului. Ideea este de a ajunge în situația în care uh, agenții de acolo să își poată exercita rolul. Iar comunitățile uh, de pe coastă și din sudul Libiei sunt de asemenea importante. Trebuie să ne dăm seama de faptul că um, contrabanda și traficul uh, s-au transformat într-o adevărată industrie, de aceea comunitățile locale trebuie ajutate pentru a-și câștiga viața altfel decât prin trafic. S-a menționat aici și relocarea. Noi am avut o dezbatere la prânz pe această temă, iar uh, ministrul maltez, alături de uh, comisarul uh, competent, au rugat statele membre să implementeze deciziile pe care le-am luat împreună trebuie să facem pași înainte din punctul de vedere al implementării, pentru că altfel pierdem din credibilitate. Nu are niciun sens să luăm decizii pe care după aceea nu le aplicăm. Un semn încurajator a fost acela că multe state membre și multe state asociate și-au luat de asemenea angajamente și uh, doresc să le ducă la îndeplinire până la sfârșitul lunii septembrie. Asta înseamnă că vom putea respecta termenele și, după cum spuneam, procesul este unul dificil, pentru că, bineînțeles, nu orice persoană este eligibilă pentru relocare și trebuie să se selecteze în funcție de anumite criterii, ținând cont în același timp și de angajamentele luate de statele membre. Este vorba de o chestiune destul de îndelungată, o procedură lungă. Există totuși angajamente din partea unor state care doresc uh, să facă relocări și sperăm ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să facem față cererilor pe care le avem. Doamna Dali s-a referit și la uh, documentele de călătorie contrafăcute. E adevărat că aici uh, procesele sunt separate, avem două propuneri separate, însă între cele două există o legătură foarte clară, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ar trebui de aceea să ne asigurăm cu grijă că cele două procese mm, în paralel merg mână-mână și că nu există o dublare a eforturilor sau resurselor utilizate. Toată lumea știe că sunt multe de făcut în acest domeniu. că nu ne putem permite să uh, utilizăm resursele în mod dublu. Vreau să vă întrerup uh, pentru că am fost informată că interpreții ne oferă încă 10 minute, așa că putem continua ședința și vă mulțumim pentru susținere. Da, cred că am spus cam tot ce vroiam să spun și pentru câteva minute am să dau cuvântul comisiei să completeze. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, domnule Depre, cred că colegul meu de la DG Home ar trebui să uh, vă răspundă. Noi uh, continuăm cu implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale, ca întotdeauna, ca pe vremuri bună. Doamna Sipăl, întrebarea referitoare la criptare. La Consiliu, cei doi comisari s-au referit la provocarea esențială pe care o prezintă criptarea, nu doar din punct de vedere tehnologic, ci și din punct de vedere a echilibrului între viața privată și securitate. Și la Washington am avut de asemenea dezbateri cu partenerii americani legați, legate de acest echilibru între cele două fațete. Eu cred că putem fi încrezători acum, pentru că în raportul din luna iunie avem destule uh, chestiuni tehnice pentru a face față situației și pentru a avea instrumente bune și în vederea găsirii jurisdicției aplicabile cele mai potrivite pentru aceste probleme legate de e-cloud. Referitor la criptare, aici uh, situația este un pic mai complicată. Avem uh, discuții și consultări la nivelul grupului uh, tehnic cu operatori, cu autoritățile. Domnul Randrai de la Europol a venit cu propuneri foarte concrete pe această temă. Dacă ne gândim la măsurile concrete de criptare și ce va oferi Europolul în iunie, pot să vă uh, garantez că vom face tot ce ne stă în putință, dar nu pot să vă garantez nimic altceva. Mulțumesc! Acum uh, revin la uh, doamna Greu dacă dorește să intervină din nou. Da, un comentariu foarte subțint legat de relocare. Domnul Fonseca a răspuns deja în ceea ce privește criptarea. Pentru relocare așteptăm să vedem cum merge implementarea până în septembrie. Facem presiune asupra statelor membre pentru ca această implementare să se facă rapid și în septembrie vom evalua situația și atunci vom hotărâ ce mai avem de făcut. Întrebarea pe care ați pus-o legată de Ungaria. Comisia s-a deplasat uh, la fața locului în Ungaria această săptămână și am discutat uh, despre această lege. Uh, deci avem un dialog deschis pe această temă cu omologii maghiari. Mulțumesc foarte mult! Întotdeauna e bine să avem și dezbateri suplimentare. Doamna Bonici, îmi pare rău, am impresia că v-am întrerupt dar uh, cred că se oferise deja răspuns la întrebările care v-au fost adresate. Nu-i nevoie să mai revenim. Se termină ședința aici și vă rog să țineți cont, deși uh, pentru cei care nu pleacă imediat acasă, după masă începem ședința la orele 14 în același loc. Mulțumesc! Eu.